Bueno, vamos a empezar porque tenemos. Trebuie să începem pentru că alături de noi se află o persoană importantă care trebuie să mai facă și alte lucruri astăzi. Avem marea plăcere de a-l primi astăzi la reuniunea comisiei noastre pe președintele Consiliului pentru Drepturile Omului uh, de la ONU, domnul Joachim Rucker. Vă pronunț bine numele? Rücker. Nu știu niciodată cum să pronunț bine numele invitatului. Pe domnul ambasador l-am cunoscut uh, la un anumit moment uh, în uh, Geneva și l-am invitat la reuniunea comisiei noastre când avea să vină la Bruxelles. Dumnealui joacă, după cum știm, un rol foarte important. ONU are un uh, instrument uh, important pe care îl conduce domnul Rucker, fapt uh, ce îi permite să aibă o situație de ansamblu, o imagine de ansamblu a situației drepturilor omului. Îi mulțumim foarte mult domnului Rucker pentru că a acceptat invitația pe care i-am adresat-o și că Împreună cu dumnealui vom putea analiza perspectiva actuală asupra drepturilor omului în calitate de președinte al Consiliului ONU pentru drepturile omului. Până întârziere îi voi da deja cuvântul mulțumindu-i domnului ambasador. Mulțumesc, doamnă președinte. Onorați uh, membrii ai subcomisiei, uh, domnilor și domnilor, mie îmi face o deosebită plăcere să fiu uh, astăzi alături de dumneavoastră. Am avut o reuniune foarte fructuoasă cu delegația, unde am fost și invitat de doamna Valenciano la reuniunea dumneavoastră, împreună cu domnul Andrei Gib. Doamna Valenciano a venit în Geneva la sesiunea noastră din martie Salutăm, uh, am salutat atunci uh, și uh, prezența doamnei Federica Mogherini la Consiliul nostru din luna martie. Atât vizita dumneavoastră, cât și vizita doamnei vicepreședinte și înaltă reprezentantă am subliniat angajamentul UE de a susține un sistem multilateral de drepturi ale omului. Parlamentul European reprezintă organismul cel mai mare um, din lume, care este ales direct. Cooperarea dumneavoastră cu Consiliul pentru Drepturile Omului, prin participarea delegațiilor dumneavoastră la sesiunile noastre, trebuie și este foarte apreciată și foarte aplaudată la Geneva. În acest context văd vizita mea la Bruxelles. Dorim să consolidăm cooperarea dintre Parlamentul European și Consiliul pentru Drepturile Omului. Recent am avut sesiunea a 29 luna iunie. Înainte de a vă prezenta pe scurt această sesiune, voi face câteva observații de natură generală. Consiliul a fost înființat în 2006 pentru a promova respectul universal al drepturilor omului, fără niciun fel de uh, distinție. Consiliul uh, ONU pentru drepturile omului dorește să abordeze problema încălcărilor drepturilor omului uh, în întreaga lume și cât se poate de repede și, de asemenea, încercăm să facem recomandări cu privire la combaterea încălcării drepturilor omului. După cum știți, Consiliul pentru Drepturile Omului, în urmă cu 10 ani, a făcut parte din reformele mileniului. El trebuie să fie interpretat în contextul celorlalți piloni ONU, cel al uh, păcii și securității, cu reformele um, importante din 2005. Uh, de asemenea, trebuie interpretat și din perspectiva pilonului dezvoltate și prosperitate, uh, care a avut asemenea reforme în 2005, privind s-au stabilit obiectivele mileniului. Și în, ca, în cadrul pilonului drepturile omului, tot în 2005 s-au făcut reformele cheie prin înființarea Consiliului pentru Drepturile Omului. Vă voi prezenta în curând și specificitățile noastre, Activitatea, deciziile și rezoluțiile Consiliului au impact real pe teren și fac lumină asupra, pun în lumina reflectorilor abuzurile, încălcările drepturilor omului, care până acum au stat în întuneric. Prin această platformă, vocile oamenilor de rând pot fi ascultate și se pot uh, expune și etala încălcările sistematice și grave ale drepturilor omului. Acum, în legătură cu cea 29-a sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului, care s-a terminat acum două săptămâni, una dintre cele mai uh, pronunțate uh, teme de discuție a fost uh, dezbaterea privind drepturile omului ale, în cazul migranților, o dezbatere solicitată de Uniunea Europeană. Am avut un dialog foarte intens în legătură cu drepturile migranților la care a participat și înaltul alt comisariat pentru drepturile omului și alte uh, persoane importante și uh, președința ei uh, organizațiilor internaționale. Am încercat să vedem care pot fi reacțiile Consiliului la crizele și problemele drepturilor omului care, cu care ne confruntăm la ora actuală. Ne-am concentrat pe drepturile omului și multe state membre au uh, recunoscut că crizele nu pot fi abordate și rezolvate decât prin abordarea cauzelor uh, de, la, de bază și printr-o abordare globală. Um, instabilitatea politică, um, conflictul, um, sărăcia extremă și schimbările climatice au dus la abuzuri uh, împotriva drepturilor omului atât țările de origine, cât și țările de tranzit, cât și cele de destinație și toți actorii interesanți trebuie să participe pentru a încerca să rezolve aceste probleme. Consiliul a adoptat două rezoluții, una concernându-se pe drepturile migranților în tranzit și o nouă inițiativă care se concentrează pe copiii migranți și adolescenții migranți neînsoțiți. O nouă inițiativă la uh, sesiunea uh, recentă uh, pe care am avut-o se referă la um, minoritățile musulmane din Myanmar și uh, la raportarea uh, încălcărilor drepturilor omului în, în cazul minorităților lingvistice problemele musulmanilor din Myanmar uh, sunt, uh, au mai multe fațete, nu afectează o singură minoritate. Situația, în plus, se deteriorează pe zi ce trece, așa cum a arătat raportarea specială în raportul uh, ei. Am avut și um, cazuri um, foarte grave de represalii care au fost pe care le-a primit chiar raportoarea voi vorbi uh, mai târziu despre această problemă uh, și despre cum afectează societatea civilă. Rezoluția cu privire la Myanmar uh, aduce o contribuție importantă la păstrarea acestei probleme pe agenda Consiliului. Uh, am ascultat și uh, raportul înaltului comisar pentru drepturile omului în care spune că justiția, egalitatea și demnitatea în statul de drept trebuie să fie să primeze, uh, lucru care trebuie să continue să fie așa în special în situația de încălcarea drepturilor omului de la ora actuală. În aprilie am avut o sesiune specială privitoare la grupul uh, Boko Haram și am reușit să adoptăm uh, prin consens o rezoluție în care s-a făcut uh, referință la um, răspunderea statelor de a combate terorismul. Și terorismul a fost una dintre temele pe care le-am discutat la ultima sesiune. Am avut un dialog interactiv cu raportorul special uh, Ben Emerson în legătură cu combaterea terorismului. Am avut și o dezbatere cu experți în legătură cu efectele terorismului asupra drepturilor omului și am ascultat și uh, ultimele știri cu privire la abuzurile comise de Boko Haram la sesiunea special din aprilie. Atacurile acestui grup au fost condamnate în cei mai duri termeni de vorbitori, iar guvernele implicate au fost uh, îndemnate să um, promoveze respectarea drepturilor omului și a drepturilor fundamentale, combătând în același timp uh, terorismul. S-au prezentat rapoarte cruciale pe teme precum uh, execuțiile sumare, discriminarea și uh, pe bază rasială și alte chestiuni. Am ascultat și rapoartele privind Spania și Suedia, ca parte din revizuirea periodică. Acest lucru ne aduce cu un pas mai aproape de finalizarea uh, unui ciclu în uh, acest proces. S-a creat un mecanism nou, UPR, care are ca scop protejarea drepturilor omului, apărarea drepturilor omului în toate regiunile lumii. S-a uh, introdus acest UPR, o reziune periodică universală, pentru a se uh, vedea cu adevărat cum se comportă statele membre, statele uh, lumii cât de bine respectă drepturile omului. Prin acest instrument putem măsura cât de multe progrese se fac în domeniul drepturilor omului. Este o întrebare, cum se poate, respecta, cum se poate verifica respectarea, nivelul de respectare a drepturilor omului? Primul ciclu UPR s-a încheiat cu câteva recomandări și acolo se vede foarte bine unde există lacune, unde uh, sistemul poate fi îmbunătățit și unde lucrurile s-au uh, desfășura foarte bine. Conform um, ambasadorului Fiji, de exemplu, de la primul ciclu la al doilea ciclu UPR um, s-au întâmplat multe lucruri, au, s-au înregistrat uh, schimbări importante. Ca urmare a primului UPR, Fiji a abolit pedepsa capitală. Cel mai important aspect al UPR-ului sunt recomandările. În luna mai anul trecut s-a făcut uh, o revizuire periodică în Statele Unite, care s-a soldat cu vreo 350 de recomandări. Este important să dezvoltăm, uh, să creăm instrumente prin care să putem monitoriza punerea în aplicare a recomandărilor. Acest lucru se va discuta înainte de începerea celui de-al treilea ciclu. La ultima sesiune a Consiliului s-au adoptat 25 de rezoluții și o uh, declarație a, pre a președintelui. S-au uh, aprobat patru mandate noi și unul a fost extins. Am numit uh, și un raportor special pentru dreptul la viața privată, mm, Am, adoptat, am dat și un mandat special pentru uh, prevenirea discriminării uh, al persoanelor care suferă de albinism. Uh, Cred că trebuie să continuăm să lucrăm uh, prin uh, consens uh, în cea mai mare măsură posibilă. Este ușor să nu fim de acord, totuși spiritul dialogului, cooperării și cooperării care se numește spiritul, care este numit spiritul Genevei, trebuie să continue și trebuie să primeze. Dacă una din patru rezoluții sunt uh, preluate prin uh, consens, este foarte bine. Am vorbit uh, și despre violența de gen, am avut trei dezbateri în care s-a vorbit despre drepturile femeilor la um, formare, de implic, dreptul la implicarea în luarea deciziilor și um, eliminarea violenței împotriva femeilor. Încercăm să eliminăm, în special, violența domestică. Am adoptat o rezoluție privind discriminarea împotriva femeilor și toate rezoluțiile au um, un limbaj, formulări foarte um, ferme și foarte actuale în legătură cu drepturile uh, femeilor prin dialog constant încercăm să ajungem la uh, consens. Uniunea Europeană este și cu siguranță va rămâne un uh, promotor al drepturilor femeilor în Europa și în lume. Am avut un consens în legătură cu rezoluția privind Sudanul de um, Sud. O vreme uh, am avut impresia că nu vom ajunge la un consens asupra acestui subiect dar până la urmă am obținut consens, nu a trebuit să recurgem la vot și uh, rezoluția foarte puternică a reușit să fie adoptată până la urmă. S-a solicitat o misiune de constatare pentru a se constata situația în uh, Sudanul de Sud. Um, se va face investigație privind uh, presupusele încălcări ale drepturilor omului în Sudanul de Sud și se va uh, Um, încerca implicarea Guvernului Stânului de Sud și se vor um, se va încerca um, rezolvarea problemelor. Comisariatul pentru drepturile omului va recomanda de asemenea acțiuni de acțiuni ulterioare, inclusiv uh, oferirea de asistență tehnică și posibilă numirea unui raportor. Să vă explic uh, ceva mai mult despre asistența tehnică, despre acest aspect al activității noastre. Adesea, în, la Consiliu avem uh, discuții în care trebuie să discutăm, uh, conform punctului 4, situația specifică dintr-un anumit stat în care situațiile sunt îngrijorătoare sau conform altui punct în care se discută cooperarea tehnică cu alte țări. Adesea pe marginea Consiliului se discută și care ar putea să fie criteriile în funcție de care se decide dacă se merge pe articolul 10 sau uh, pe 4. Dacă există dorință politică, atunci uh, se poate opta pentru o rezoluție uh, conform punctului 10. Dacă nu există dorință politică, atunci se optează pentru o rezoluție conform punctului 4. În privința Siriei am avut uh, o altă rezoluție subliniind, de, uh, subliniind nevoia de acces umanitar și de răspundere. Um, Consiliul pentru Drepturile Omului va analiza suferința victimelor din toate părțile. După cum știți, uh, se face acum o bază de date Uh, de Comisia de Anchetă elaborează o bază de date privind Siria în care se uh, introduc și numele potențialilor presupușilor uh, ofensori, presupușilor uh, vinovați, uh, și uh, constatările comisiei noastre vor fi discutate inclusiv la Consiliul de Securitate. Am discutat de asemenea despre Ucraina. Din păcate, inițiativa privind Ucraina nu s-a bucurat de consens, a fost supusă la vot. Rezoluția care a fost apoi adoptată prin majoritate a invitat în uh, altul comisar să prezinte oral um, raportul um, înaltului comisariat pentru drepturile omului privind situația din Ucraina. După cum știți, uh, avem acolo o misiune de constatare care face rapoarte periodice către Consiliu. În acest context, poate ar trebui să menționez că am început să operăm un noul format de interacțiune dintre Consiliu și înaltul comisar. Uh, nu se face în martie și septembrie. În mai am avut pentru prima dată un nou, o nouă întâlnire informală. În altul comisar ne, ne-a prezentat uh, situația. Acest lucru uh, ne poate permite să răspundem mai repede uh, la o situație pentru că putem discuta și în afara sesiunilor uh, obișnuite sau uh, speciale. În privința Belarusului uh, s-a cerut de asemenea un raport la cea 32-a sesiune a adunării generale După cum uh, știți, uh, Comisia de Închetă pentru uh, Gaza a prezentat și ea raportul său. S-au prezentat posibile crime de război atât din partea Israelului cât și din partea celelalte părți Trebuie ca părții implicate să răspundă, să răspundă răspunderea pentru um, crimele comise. În altul comisar va prezenta un uh, raport în legătură cu acest uh, cu acest, cu acest subiect în martie 2016. În privința Eritrei, de asemenea, s-a prezentat un uh, raport foarte lung, de vreo 500 de pagini, poate că deja l-ați văzut. În acest raport se subliniază um, um încălcări um, care sunt uh, de o amploare și afectează um, populația în, într-un uh, alt într-un mod mult mai grav decât în alte locuri. Uh, Pe scurt, voi prezenta acum rolul societății civile. La început am spus că atunci când s-a uh, creat Consiliul pentru Drepturile Omului uh, în urmă cu doi ani uh, ca parte din reformele mileniului, s-a stabilit o revizuire periodică universală și de asemenea s-a stabilit că societatea civilă trebuie să joace un rol important. În Consiliu, societatea civilă Consiliul nu poate să-și îndeplinească activitățile um, fără prezența societății civile. Ei își exprimă opiniile în Consiliu, dar de asemenea sunt un fel de oglindă a um, realității Um, sunt prezente acolo ONG-uri care sunt implicate în punerea în aplicare a deciziilor noastre. Societatea civilă este cheie, foarte importantă și trebuie să rămână foarte importantă în continuare pentru a permite societatea civilă să se exprime în uh, Consiliu. Tendința este uh, de a micșora spațiul alocat uh, în Consiliul Societății Civile fie la Consiliu, fie la Geneva, fie în uh, statele uh, membre, ca președinte eu pot să urmăresc uh, foarte atent fiecare caz de represalii sau de, de care mi-ajunge la urechi. Cu toții înțelegem că societatea civilă face parte din activitatea noastră, nu este un element care ocupă un rol secundar în vreun fel sau altul. Aceasta este răspunderea noastră, dar uh, pentru președinția mea e foarte important ca societatea civilă să ocupe în continuare rolul important și primar pe care îl joacă acum. Dacă dorim ca rezoluțiile noastre în materie de drepturile omului să depășească Geneva sau uh, New Yorkul, dacă dorim ca lucrările noastre, eforturile noastre să aibă și impact. Eu am încercat să identific încă de la începutul președinției mele trei priorități uh, generale care au de-a face cu aspectele instituționale și funcționale ale Consiliului Drepturilor Omului. Mai întâi trebuie să îmbunătățim uh, relația instituțională New York-Geneva între Consiliu și Adunarea Generală dar acest lucru trebuie să nu pierdă din vedere aspectul finanțare, pentru că dreptul, uh, dreptul omului, uh, dreptul omului primește doar 3% din bugetul uh, ONU, lucru care nu arată foarte bine dacă comparativ cu pilonul pace și securitate sau dezvoltare și prosperitate. Comisar, înaltul comisariat are o problemă de finanțare cu toate activitățile pe care dorește să le aibă. A doua prioritate pe care am încercat să o identific este eficiența Consiliului pentru Drepturile Omului, pentru că uh, devenim victimele propriului, nostru succes, uh, rata de creștere a inițiativelor noastre, raportorii speciali sunt, uh, este exponențială, se Um, organizează sute de evenimente secundare asociate, trebuie să facem ceva în privirea eficienței, așadar, nu doar de dragul eficienței, ci pentru că dacă ne îmbunătățim eficiența, putem uh, lucra mai mult și mai bine. Cred că în uh, primele luni s-au făcut câteva progrese în sensul îmbunătățirii relației New York-Geneva. Am adoptat o declarație a președintelui în legătură cu uh, eficiența, chiar acum la cel de-al 29-lea Consiliu, precizând câteva elemente cheie importante și acum în uh, a doua jumătate a anului de președinție ne vom concentra pe implementarea pe teren. și uh, în perspectiva cel de-al treilea ciclu al uh, revizuirii periodice universale. Mă opresc aici, vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați oferit uh, posibilitatea de a vă prezenta ultimele evoluții și vă stau la, dispo- la dispoziție în continuare. Mulțumim, noi vă mulțumim foarte mult, foarte mult pentru acest raport extrem de complet pe care l-ați făcut. Sunt convinsă că vom avea întrebări din partea colegilor. Doamna Lochpiller va începe. Mulțumesc. De data asta o să vorbesc uh, germană. Mulțumesc, domnule ambasador, pentru această prezentare a activității Consiliului pentru Drepturile Omului și, de asemenea, felicitări că ați reușit să puneți pe picioare o activitate atât de diversă, cu teme atât de uh, diverse și, de asemenea, acel mecanism uh, universal periodic de revizuire. Cred că v-ați dat seama destul de repede că Arabia Saudită uh, este dispusă să accepte anumite dintre lucrurile care îi se cer uh, și în acest context cred că noul instrument UPR, uh, acel Universal Periodical Review, este unul foarte important. Am observat uh, de asemenea că temele ce țin de drepturile omului au făcut obiectul unui număr impresionant de rezoluții ale Parlamentului European, însă ne mai preocupă în Europa foarte multe uh, situații legate de drepturile omului. Situația emigranților este una care uh, ține capul de afiș în toamnă. Cred că vom avea o audiere foarte importantă pe această temă. Uniunea Europeană este acum uh, slăbită. Constatăm că frontiera sudică este cea mai uh, ucigătoare din punct de vedere al victimelor pierdute în Mediterana. Deci cred că trebuie să facem eforturile necesare pentru a pune pe picioare o politică umanistă față de acest fenomen. Aș vrea să vă întreb dacă următoarea sesiune va aborda problema Cambodgiei. Mai este și situația din Corea de Nord, care deja a făcut uh, obiectul dezbaterilor în Consiliul de Securitate, pentru că acolo uh, se produc uh, încălcarea de drepturilor omului uh, poate fi uh, uh, considerată chiar un, un, un genocid. Mai avem evenimentele din America Latină și din America Centrală, dar mai uh, avem probleme cu care ne confruntăm și în Asia de Sud-Est. Cum colaborați cu aceste regiuni? Cum uh, repuneți problema în sânul Consiliului? Cred că sumele cu care contribuie Uniunea Europeană anual la Comisariatul uh, Națiunilor unită este de 4 milioane de euro, însă nu știu câți din acești uh, bani se duc către Consiliul pentru Drepturile Omului. Nu știu dacă aveți uh, observații uh, cu uh, privire la felul în care acești bani sunt alocați. Mulțumesc, doamna Logbiller. Domnul Henkel. Domnul Henkel. Hmm. Ja, Herr <laughs> uh, Last time. Da, domnule Rücker, înainte să lucrați pentru drepturile omului, ați fost uh, politician. A, și uh, acum rolurile s-au inversat. Eu sunt politician și dumneavoastră sunteți uh, în slujba drepturilor omului. Sunt aici de un an și sunt într-un fel uh, șocat de anumite elemente ale activității ce privește drepturile omului în acest Parlament și aș vrea să vă împărtășesc două aspecte. Uh, 1 aș vrea, și aș vrea să știu dacă aveți aceeași experiență ca mine. În primul rând, este în creștere și este în, în, în continuă expansiune definiția drepturilor omului. Unii, chiar în acest grup, uh, își impun uh, ideologia pe post de drepturi al, ale omului. Sigur, cunoașteți uh, dezbaterea legitimă privind uh, avorturile sau problemele de mediu, care sunt de asemenea legitime, dar nu cred că țin neapărat de uh, mandatul acestui grup. Și am să vă mai dau un exemplu chiar dramatic. Am descoperit în raportul privind drepturile omului din anul 2000, pentru anul 2013 că unii au reușit să introducă uh, o taxă pentru acțiune financiară în, în acest uh, raport, ceea ce mi se pare de-a dreptul scandalos, dar s-a întâmplat. Așa că prima mea întrebare este dacă împărtășiți preocuparea mea că uh, această definiție a drepturilor omului se tot uh, extinde și până la urmă s-ar putea întoarce împotriva obiectivelor de protejare a drepturilor omului în sine. În al doilea rând, uh, un alt fenomen pe care l-am observat de ani de zile în 55 sau 57 de state islamice, drepturile omului sunt încălcate sub o formă sau alta mai ales uh, drepturile femeilor și fetelor. Întrebarea mea este dacă în poziția dumneavoastră se abordează problema intrinsecă a drepturilor omului în credința islamică însăși. Mulțumesc, doamna Vergia. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu mă număr printre cei care țin la indivizibilitatea drepturilor, ceea ce unii poate numesc uh, extinderea definiției, dar conform declarației uh, universale a drepturilor omului, această definiție este foarte clară și uh, lucrurile nu eva, nu evoluează în aceeași manieră uh, în ceea ce privește toate drepturile vizate. Activitatea Consiliului uh, de pentru drepturile omului sunt dedicate în special drepturilor uh, sociale și economică. Eu n-am venit de la început, nu știu dacă ați evocat această chestiune, deci aș vrea să revenim puțin la subiectele care fac uh, obiectul unor uh, rezoluții, dreptul la locuință și dreptul la alimentație, dreptul la hrană, care uh, trebuie să fie drepturi fundamentale legate de dreptul la dezvoltare personală. Un subiect strâns legat de problema migrației. Se pare că această comisie mi-a încredințat un raport Uh, privind uh, migrația în uh, țările din Sud și voi urmări ce se întâmplă acolo și din punctul nostru de vedere cu mare interes. Mă preocupă această distinție între țările de origine, de tranzit și de destinație, pentru că um, aici e vorba de probleme de, uh, de, de ale uh, frontierelor uh, care nu sunt la fel de bine protejate în nord și în sud. Vreau să menționez și problema țărilor de tranzit care sunt adesea într-o situație ambiguă, iar observăm că țările nordice, în loc să fie, adică nu mai sunt țări de destinație, ci devin din ce în ce mai mult țări de tranzit. Eu mă număr printre cei care se preocupă de situația din conul Africii, din Sudan și Eritrea. Dacă am văzut bine, Ah, înțeleg că raportorul special pentru Eritrea a primit o serie de amenințări chiar în preajma celei de-a 29-a sesiune a Consiliului. Deci vă întreb cum vedeți situația din Eritrea și cum considerați că putem să îmbunătățim lucrurile acolo, pentru că acest uh, aspect trebuie să facă uh, parte dintre subiectele pe care va trebui să le abordați pe viitor. Și aș vrea să știu ce uh, opinie aveți în această privință. Mulțumim, domnul Bashir. În primul rând, îmi cer scuze că am venit cu câteva minute întârziere. Aș vrea, domnule ambasador, să vă mulțumesc că ați venit să ne vorbiți astăzi, la puțin timp după închiderea sesiunii Consiliului pentru Drepturile Omului. Aș vrea să ridic problema uh, um, patrizilor. În primul rând, uh, în uh, noiembrie, Consiliul a um, uh, inițiat o acțiune în noiembrie anul trecut pentru a reduce numărul de uh, apatrizi. Este un obiectiv uh, lăudabil, dar e clar că fără voință politică a actorilor naționali și a altor organizații multinaționale acest obiectiv rămâne unul optimist, ca să mă exprim eufemistic. Ce acțiuni concrete ați recomanda astfel încât uh, Uniunea Europeană să poată aborda problema apatrizilor din țări terțe și vreau să știm dacă problema va fi pusă pe ordinea de zi a Consiliului pentru Drepturile Omului. În al doilea rând, Uh, problema uh, biharilor. Uh, este vorba de un grup originar din India care trăiesc în Bangladesh în condiții precare de câteva zeci de ani. În mod oficial, statutul lor a fost rezolvat, dându-li să posibilitatea să dobândească cetățenie în Bangladesh. Dar rămân foarte multe probleme Ni s-a spus uh, de către sunt mai, uh, de către uh, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului că sunt mai mulți, o a Bihar este mai numeroasă decât Rovinga, decât musulmanii rovinga. Deci, ce se poate face pentru acești oameni dincolo de punerea în aplicare a anumitor legi? Mulțumesc, uh, mulțumesc domnule ambasador pentru prezentare. Trebuie să spun că nu sunt neapărat uh, o susținătoare a Consiliului pentru Drepturile Omului și um, obiecțiile mele față de această structură se leagă de originea instituției, cum a fost creată și cum a, uh, este alcătuită. am probleme foarte mari să accept că țări care sunt bine cunoscute pentru încălcările grosolane ale drepturilor omului iau loc în acest Consiliu și evaluează situația drepturilor omului în alte țări. Și din acest punct de vedere, întrebarea mea este dacă V-ați putea gândi la un mecanism, sau poate că nu, un mecanism de triere a acestor state. Care state să fie păstrate, care state să aibă acces în Consiliul pentru Drepturile Omului. O să mă opresc aici, dar trebuie să reacționez și la ce spunea colegul meu. Am predat drepturile omului la universitate și am explicat studenților mei întotdeauna că drepturile omului uh, sunt indivizibile în aceeași măsură în care sunt universale și trebuie să acceptăm nu numai drepturi civice, politice, ci și drepturi de natură economică sau culturală. Și de aceea nu înțeleg cum problema avortului mai ales atunci când e vorba de viața mamei, când e vorba de rezultatul unui uh, viol sau al unui incest. Cum nu este afectată demnitatea umană? Cum nu ține asta de drepturile omului? Cum demnitatea și viața femeii nu uh, sunt uh, legate de uh, drepturile omului? Eh. Mulțumesc foarte mult, doamna Sanderson. Vreau să vă mulțumesc pentru ce am auzit. Uh, am sosit cu câteva minute mai târziu. Uh, vă mulțumesc pentru invitația de a fi aici, uh, prejidez delegația pentru Palestina. Și la una din reuniunile anterioare am ascultat un raport, raportul dumneavoastră din 24 iunie, privind măcelul din Gaza și la, când l-am citit prima dată am salutat activitatea și eforturile pentru a alcătui acest raport și pentru a cerceta situația și am fost oarecum dezamăgită de echivalența pe care am văzut-o uh, pentru că era vorba de mii de persoane care au fost ucise în Gaza și Vreau să spun că eu condamn toate atacurile de ori de unde ar veni, dar nu se face nicio deosebire între aceste atacuri și chiar dacă ați menționat uh, anumite tipare care puteau fi clar uh, văzute, tipare ale atacurilor comise de Israel împotriva așezărilor și care duc la moartea unor întregi familii, n-am auzit uh, totuși de uh, întregi familii care se fost atacate în acest fel de către palestinieni în Israel. Deci mă preocupă ușor că speranța uh, victimelor că, de fapt, comunitatea internațională va acționa cu mai multă hotărâre în anumite feluri, uh, lăsa cumva o marjă pentru cei care încălcaseră dreptul internațional și lăsa posibilitatea uh, comiterii unor crime de război. Ați vorbit de identificarea unor crime de război uh, de către Tribunalul Excepțional și cred că acest lucru a fost oarecum diluat de ceea ce s-a spus în acest raport. Asta a fost dezamăgirea pe care am trăit-o eu în legătură cu acest raport. Uh, vreau să vă întreb despre un alt uh, Uh, raport pe care înaltul comisariat pentru drepturile omului îl va face în martie 2016 și vreau să-mi spuneți cum va fi alcătuit, dacă se poate. Mulțumesc foarte mult, doamna Saucan. Mulțumesc foarte mult. Sunt vicepreședinta delegației pentru Palestina și nu voi repeta cele spuse deja de președinta acestei delegații. Cred că am fost oarecum surprinse că s-a menționat acolo un semn egal între cele două părți, că există o proporționalitate. Însă m-aș concentra aici pe cele spuse de dumneavoastră privind ONG-urile. Sunt foarte multe exemple, din ce în ce mai multe exemple în care ONG-urile naționale sunt blocate, sunt oprite. Barbara se refera la ce s-a întâmplat ieri în Cambodgia, unde legea împotriva ONG-urilor uh, blochează aportul internațional. Și ce se va întâmpla în singurul stat democratic din Orientul Mijlociu, în Israel? Acum promovează o lege care trece prin Knesset și care face ca organizațiile naționale, cum ar fi Breaking the Silence, organizații izraeliene, uh, uh, li se blochează posibilitatea de a primi fonduri din străinătate și pentru că vor fi privite ca agenții străine și vor fi înregistrate ca agenții uh, străine, ceea ce înseamnă că încalcă legea. Există chiar o, propo, o propunere făcută de un membru al uh, ca să, să se arate cu un semn foarte clar uh, care sunt persoanele care aparțin acestor organizații. Și mă șochează să uh, aud așa ceva, pentru că Israelul continuă să fie un stat democratic și îl, îl, îl consider ca atare. Deci aici e, e o povară a onoarei, nu trebuie să să fim foarte puternici în modul în care ne exprimăm uh, în legătură cu, ce au, cu cei care au mai multe posibilități de a acționa decât alții. Știu că e o situație critică pentru dumneavoastră, dar trebuie să figureze în discuție. Continuați cu activitatea bună pe care o faceți, dar nu știu cum se vor potrivi lucrurile dacă asemenea organizații ONG-uri din Israel uh, sunt reduse la tăcere pentru că realmente situația este îngrozitoare. Vreau să aud ce veți face dumneavoastră în această situație. Mulțumesc foarte mult, doamna Bast. Mulțumesc foarte mult. Vreau să accentuez cele spuse de doamna Weber, să le subliniez apropo de dreptul pe care l-au femeile asupra propriilor trup și care nu sunt cuprinse în drepturile omului, ceea ce este absurd. Suntem în 2015 și ar trebui să gândim progresist în această situație și în această societate avansată. M-ar interesa să știu uh, ceva despre rezoluția la care se referea doamna Lockbiller apropo de Burma Vorbim de infracțiuni, vorbim de situații vulnerabile, vorbim de atrocități din întreaga lume, dar ce încercăm noi să facem ca să le prevenim, să le împiedicăm? E vorba de eu știu, 3% din buget care se referă la drepturile omului. E foarte puțin. Nu cumva ar trebui să avem o atitudine mai proactivă pentru Uh, ai împiedica pe oameni să trăiască în aceste situații absolut cumplite în toate părțile lumii, fie că e vorba de bărbați, de femei, nu pot, poate să fie politicien, poate să fie omul de pe stradă. Aș dori uh, să văd uh, ce acțiuni preventive face dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc. Cred că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Domnul ambasador are acum o listă lungă de întrebări la care trebuie să răspundă. Vă rog, aveți cuvântul. Domnul ambasador nu are microfon. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră. Cred că voi vorbi în limba engleză. Cât privește uh, întrebarea doamnei Barbara Lockbiller, și întrebarea dumneavoastră privind minoritatea romă. În iunie n-am dat o rezoluție privind minoritatea romă, dar am avut uh, o întrevedere cu uh, trimisul special privind drepturile minorităților și o prezentare a unui studiu recent privind situația minorității rome. Și de asemenea am discutat și uh, fenomenul acesta al, al antițigănismului termin, din punct de vedere terminologic și din punct de vedere esențial, din punct de vedere al substanței, este o chestiune importantă. N-am cuprins-o într-o rezoluție, dar ne-am concentrat pe acest subiect. Cât privește Cambodgia, recent, la cea de-a 28-a sesiune din martie, am numit un raportor special privind drepturile omului în Cambodgia și așteptăm un raport foarte curând pe această temă. Cât privește Corea de Nord, cred că este un, o caz școală apropo de cum pot să meargă lucrurile privind relația dintre Consiliul de Securitate și Consiliul pentru Drepturile Romului. Uh, am avut o anchetă privind Corea de Nord, iar rezultatele sunt cele care sunt, pentru că descriu o o situație gravă care creează uh, mari preocupări pentru că sunt mari încălcări ale drepturilor omului. Uh, raportul a ajuns la Consiliul de Securitate și a fost discutat din perspectiva păcii și securității, pentru că drepturile omului și pacea și securitatea sunt interconectate. De asemenea, a existat și posibilitatea de a discuta și de a trimite uh, acel raport la Curtea Penală Internațională cum spuneam, este un caz școală apropo de răspundere și asumarea responsabilității. Este o chestiune extrem de importantă, pentru că nu putem numai să documentăm încărcările drepturilor omului, ci până la urmă trebuie să existe și o asumare a responsabilității. Iar în cazul Coreei de Nord, lucrurile sunt foarte clare apropo de procedură. Consiliul de Securitate este sezizat de această chestiune și noi suntem sezizați. Există un raportor special pe Corea de Nord Uh, oficiu înaltului comisar a deschis un oficiu la Seul pentru a monitoriza chestiunea. Sunt foarte multe lucruri care se fac în acest sens. Și cred că pentru prima dată ministrul de externe din Corea de Nord a participat la sesiunea din martie pentru a explica cum stau lucrurile. Nu m-a convins nici pe mine, nici pe alții uh, că nu există niciun fel de problemă în Corea de Nord, dar uh, în multe feluri uh, încercăm să găsim o modalitate de a rezolva situația. Cât uh, privește colaborarea cu alte regiuni, este o chestiune pertinentă. Uh, în altul președintele Consiliului pentru Drepturile Omului merge de obicei la Strasburg și se adresează Consiliului Europei. Eu am venit aici, am fost și săptămâna trecută la OES Uh, și am discutat cu privința mecanismului lor uh, privind protecția drepturilor omului. Deci uh, contactul cu mecanismele regionale pentru drepturile omului este important, pentru că în felul acesta putem transmite mesaje comune privind necesitatea ca societatea civilă să fie implicată în ceea ce facem noi. Și ar fi o idee foarte bună și încercăm să facem ceva în acest sens. În ce privește relațiile dintre Uniunea Europeană și ONU, n-am niciun fel de recomandare specială de făcut în acest moment. Totuși, cred că subsidiaritatea și faptul că facem lucrurile într-o manieră complementară și nu într-o manieră concurențială Uh, sunt elemente foarte importante. Dumneavoastră, ca organizație regională, așa cum se menționează în capitolul 7 al cartei, uh, aveți un rol în sistemul ONU uh, și accentuăm ideea de a coopera și de a funcționa pe toți cei trei piloni, pace, securitate, dezvoltare și vom avea și în curând uh, un summit pe tema drepturilor omului. Problema doamnei Finkel cred că este pertinentă, este legitimă. Trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva proliferează ideea definirii drepturilor omului. Se vorbește despre atomizarea drepturilor omului și sunt multe discuții care sunt legitime, după părerea mea. Cred că trebuie să fim conștienți că nu numai de la uh, declarația de la Viena din 1993 uh, există egalitate de plină între drepturile politice, civile și drepturile uh, sociale, culturale, pe de altă parte. Nu trebuie să existe nicio înțelegere aici Cred că vă referați aici de la o chestiune general recunoscută la alte chestiuni care sunt de multe ori discutate în marja Consiliului și anume de la drepturile copilului până la dreptul uh, de a te juca. E o chestiune legitimă, nimeni nu poate să nege acest lucru, însă uh, întrebarea este unde se face această diferențiere sau unde se oprește ideea drepturilor omului. Nu am răspuns, dar cred că întrebarea este legitimă atâta vreme cât este foarte clar Uh, apropo de echilibru fundamental între drepturile civile și politice pe de-o parte și cele economice și sociale pe de altă parte. Nu există niciun fel de semn de întrebare din acest punct de vedere. Apoi v-ați referit la statele islamice și la drepturile femeilor. Un lucru este foarte important Așa nume, trebuie să avem cu toate statele membre ale ONU ideea universalității drepturilor omului. Trebuie să accentuăm această idee. Pentru că există interpretări diferite ale drepturilor omului și cred că nu e necesarmente viziunea țării respective uh, sau pentru țara respectivă nu este o încălcare. Uh, am discutat acest lucru, nu trebuie să fim de acord cu acest lucru, deci este vorba de uh, principiu și uh, s-a pus problema structurii Consiliului. De la declarația de la Viena din 1993 nu se pune sub semnul întrebării, este indiscutabilă, indisputabilă problema universalității drepturilor omului. Singur că sunt diferențe de interpretare și de aplicare. Și dar nu trebuie să uităm acest lucru. Dacă spunem că nu mai credem în universalitatea drepturilor omului pentru că sunt interpretate diferit și sunt, eh, implic, sunt aplicate într-un mod eh, care nouă nu ne place sau pe care îl considerăm o încălcare, atunci cred că am călcat greșit. Atâta vreme cât menținem ideea universalității drepturilor omului e mult mai bine pentru promovarea și protecția drepturilor omului. Este o chestiune politică care merită să fie discutată și cred că este foarte importantă în acest context. De exemplu, s-a mai pus o întrebare aici uh, referitoare la echilibru foarte delicat din Consiliu între ceea ce numim uh, libertatea de religie și credință și rezoluția la care se referă la combaterea intoleranței religioase. Și există acolo interese diferite. Un grup de state uh, sunt foarte vocale în ce privește combaterea intoleranței religioase, statele dumneavoastră și multe alte state sunt preocupate de libertatea de religie și de exprimare. Trebuie să discutăm acest lucru cu statele islamice, să le discutăm în profunzime. Dar punind de la părerea, de la presupunerea, de la teza că toți credem în universalitatea drepturilor omului. Sunt de acord uh, în totalitate cu caracterul indivizibil al uh, aplicării drepturilor economice și sociale și al celor uh, civile și uh, politice pe de altă parte. În ce privește migrația, cred că trebuie să studiați rezoluțiile noastre și raportul lui François Crepo, raportorul nostru special. În ce privește Eritrea, ce fel de amenințări s-au făcut acolo, uh, au fost uh, amenințări fizice cu violență în timp ce persoana respectivă se afla la hotel uh, la Geneva. Sudan este pe agenda noastră, am redactat mai multe rezoluții în acest sens și suntem sesizați cu problema Sudan, Sudanului și a Sudanului de sus. Apatridia este, a fost cuprinsă în rezoluții trecute, la cea de-a doua, a șasea sesiune, 26-a sesiune a Consiliului. Sunt foarte multe rapoarte ale secretarului general privind de, dreptul de a nu fi lipsit arbitrar de cetățenie. Trebuie să vedem exact ce a făcut în altă comisaria pentru refugiați din acest punct de vedere. Uh, și sub uh, Antonio Guterres există un plan de acțiuni și o campanie privind combaterea apatridiei și uh, sporirea conștientizării publice a acestei probleme. Am luat notă de cele spuse de domnul Bashir apropo de uh, populația uh, Bihari. Trebuie să verific care este starea rezoluției noastre în această propoziție, dar există un lucru foarte clar. Sunt sigur că această chestiune este inclusă Uh, în UPR-ul uh, care se referă la Myanmar și la Bangladesh. Poate că unele dintre chestiuni au scăpat atenției noastre când am făcut această reviziu, revizuire universală periodică situației drepturilor omului. Cât privește structura uh, înaltului comisariat, cele 47 de state membre uh, se spune că trebuie să adere la cele mai înalte standarde de respectare a, a uh, drepturilor omului și și au un fel de angajament în momentul în care are loc acest proces de alegere, uh, această alegere în noiembrie, în adunarea generală la New York. Știți că o treime din membrii noștri sunt renoiți în adunarea generală a ONU în uh, noiembrie la New York. Uh, adunarea generală este cea care votează și există uh, acolo și considerente politice avute în vedere. Totuși se depune un jurământ, un jurământ pe care trebuie să-l depună fiecare stat care dorește să devină membru și există și un segment al societății civile care uh, monitorizează activitatea Consiliului pentru Drepturile Omului. Cât privește raportul despre situația din Gaza, vreau să spun că nu e raportul meu. Uh, a fost, este un raport uh, care a fost încredințat unei organizații independente. Am luat notă de raportul lor, l-am supus Consiliului, atenției Consiliului dar, cum spuneam, este o organizație independentă care l-a întocmit, ceea ce e un lucru bun. Am luat notă de cele spuse de dumneavoastră privind faptul că raportul este echilibrat sau nu atât de echilibrat cum vă așteptați. Însă putem să spunem un lucru clar despre acest raport. Uh, evaluarea din presă arată că este mai echilibrat decât alte rapoarte anterioare cred că este o trăsătură pe care am văzut-o în foarte multe articole din mass media despre acest raport. Cam asta cred că este tot ce vreau să spun. A, ONG-urile, ONG-urile. Trebuie să facem tot ce putem pentru a întări ONG-urile și pentru a le păstra locul în Consiliu și pentru a combate represiunile împotriva lor. Trebuie să urmărim aceste uh, acțiuni de represiune. Ele trebuie să devină publice, ca și în cazul Eritreei, cum așa ceva este inacceptabil. În alte cazuri uh, am monitorizat situația în state individuale și, bineînțeles, uh, transmit uh, toate acțiunile mele privind aceste represalii la nivelul secretarului general, care în fiecare an alcătuiește un raport privind acțiunile represive uh, în sistemul Națiunilor Unite. Și lucrurile acestea sunt cuprinse în acest raport de fiecare dată. Mulțumesc foarte mult, uh, spune doamna președinte, vă mulțumesc pentru cele spuse. Vă mulțumesc de asemenea și pentru activitatea depusă de dumneavoastră, domnule ambasador, pentru că prezidați Consiliul Drepturilor Omului, unde, evident, deciziile sunt luate cu majoritate largă, este una din sarcinile domniei sale și a echipei să ajungă la un consens larg și cred că a avut mult succes. Situația nu este ușoară la nivelul Consiliului, sunt mari regiuni din lume care ocupă foarte mult spațiu, au foarte multă putere, care văd altfel lucrurile decât le vedem noi, dar trebuie să colaborăm cu toți și cred că domnul ambasador și echipa domniei sale se descurcă excepțional. Îi felicit și promit că voi vizita din nou în martie. Vă mulțumesc foarte mult! Bueno, seguimos con nuestro plan de trabajo. Continuăm cu ordinea de zi. A fost uh, foarte interesant să-l ascultăm pe domnul ambasador. Vom trece acum uh, imediat la următoarea temă pentru discuții și vom vorbi despre protecția școlilor și a universităților împotriva uzului militar în timpul conflictelor și vom prezenta liniile directoare care au fost uh, elaborată de Coaliția Mondială pentru Protecția Învățământului împotriva atacurilor, GCPA, sigla în limba engleză. Îi voi da uh, cuvântul uh, viceministrului pentru afaceri externe din Norvegia, domnul Hans Braxhart, care este promotorul acestor aspecte. Mulțumesc foarte mult, domnule, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați. Îmi face o mare plăcere să vorbesc astăzi despre acest aspect important pentru Guvernul Norvegiei, protecția școlilor în conflictele armate. În primul rând, vreau să subliniez importanța problemei discutate astăzi. Între 2009-2013 au fost uh, atacate cam 70 de școli uh, în întreaga lume. 37 de milioane de copii au rămas uh, fără școli și li se refuză dreptul la educație. În anumite țări este cu adevărat periculos pentru un copil să meargă la școală. Școlile ar trebui să fie locuri ale speranței și în care se poate învăța, nu locuri de, în care să fie teamă să intri. Școlile trebuie să ofere tinerilor și țărilor posibilitatea de a avea un viitor luminos prin dobândirea de aptitudini. Trebuie să permitem școlilor să ajute statele să creeze un viitor prosper. Nici măcar în situația de conflict nu trebuie să fie nimeni privat de dreptul la educație. Recunoașterea importanței cruciale a educației pentru dezvoltare economică, politică și socială este importantă, pentru că în situații de urgență și de conflict trebuie să nu uităm aspectul legat de învățământ. Trebuie să ne luăm un angajament puternic, ferm, de a proteja școlile de la atacuri și de la utilizare militară în timpul conflictelor armate. De aceea am ales să uh, jucăm un rol de frunte pentru a ne asigura că învățământul este protejat în situații de conflict. Avem nevoie de linii uh, directoare simple împreună cu Argentina. Norvegia a luat uh, anul trecut uh, rolul de conducere pentru adoptarea linilor directoare, pentru prevenirea atacurilor și folosirii școlilor și universităților în scopuri militare în timpul uh, conflictelor armate. În procesul de elaborare a directoare au fost implicate de statele cât și organizațiile interesate societatea civilă a prezentat la Geneva un proiect uh, um, pentru linie directoare, iar Norvegia și Argentina au decis să continue și să finalizeze acest, uh, acest, această muncă. Aceste linii directoare vor fi uh, parte dintr-un angajament mai larg de a proteja educația, învățământul de atac. Aceste concluzii au fost adoptate în uh, mai anul uh, curent, când a avut loc și o conferință importantă și încunată de succes la Oslo, unde au participat mai multe organizații non-profit, ONU și state membre. Până acum, uh, declarația a fost uh, adoptată de 50 de state. Declarația reprezintă un efort politic de a reduce impactul, asupra, uh, impactul conflictului asupra învățământului și a proteja conflict, copiii din zonele de conflict. Declarația susține angajamentul de a proteja școlile și universitățile. Liniile directoare sunt un instrument practic prin care se asigură respectarea obligațiilor uh, la nivel internațional de a proteja um, viețile uh, civililor și ale elevilor, studenților și profesorilor. Liniile directoare nu sunt un instrument legal, juridic, însă vor genera un răspuns internațional și forțele armate vor face eforturi suplimentare pentru a evita impactul negativ asupra învățământului. Cred că poate fi uh, util, uh, doamnă președinte, să vă citesc, uh, să vă prezint pe scurt declarația. Inițial, declarația se referă la provocările reprezentate de uzul militar a instituțiilor de învățământ și arată cât de util este să protejăm învățământul de, în situații de atac subliniază implicarea statelor, uh, statelor și arată cât de important este să se continue învăță, cu învățământul în timpul situației de conflict. Și arată și arată responsabilității copiilor în uh, situația de conflict care sunt protejate de uh, Națiunile Unite, protejați de Națiunile Unite. Declarația recunoaște importanța aplicării dreptului existent, legii internaționale existente combaterea impunității și recunoaște importanța linilor directoare pentru protejarea școlilor în situații de conflict. Linile directoare sunt uh, create pe baza bunelor practici. Statele care au adoptat declarația recunosc uh, dreptul la învățământ, uh, protect, la protecția vieților civililor, și, de asemenea, uh, susțin linii directoare și sunt de acord să folosească linii directoare la nivel național și să le implementeze în cadrele politice naționale, de a colecta date relevante, de a oferi asistență victimelor, de a uh, ancheta presupusele încălcări și de a lua măsuri, de a um, susține învățământul afectat de conflicte și de a re instaura facilitățile și spațiile de învățământ, de a continua să susțină eforturile ONU în acest sens și de a se reuni periodic pentru a revizui, prog- revizui progresele. În Norvegia uh, suntem în procesul de implementare a liniilor directoare și uh, stabilim ce se va face cu uh, clădirile militare uh, cu uz dublu, care sunt pe perioada de pace folosite pentru instituții administrative și instituții de învățământ. În situația de conflict, obiectivul nostru este ca educația, ca învățământul să fie mai sigur. Până acum, 47 de state au uh, adoptat uh, linia directoare statele care doresc să se alăture nouă pot adopta declarația înainte de 1 august. Declarația nu reprezintă finalul unui proces, ci începutul. Avem ca obiectiv comun să creștem protecția școlilor în conflicte și crize. Trebuie să lucrăm împreună pentru a sprijini dreptul la educație, la învățământ al copiilor. Trebuie ca atunci când se duc la școală copiii să fie simbolurile speranței și nu ale fricii. Mulțumesc. Îi voi da cuvântul doamnei Ana Sastre, care este um, directoare pentru uh, de sensibilizare din cadrul programului Save the Children. Mulțumesc. În primul rând doresc să mulțumesc uh, Comisiei pentru Drepturile Omului pentru că ne oferă ocazia de a vă împărtăși opinia noastră în legătură cu acest subiect foarte important. Diversities in time of conflict. Save the Children is the world's leading independent Salvați Copii este cea mai importantă organizație din acest domeniu din lume. Lucrăm în 120 de țări și în 2014 am uh, ajutat uh, peste 54 de milioane de copii cu programele noastre. Această discuție privind siguranța în școli este una foarte importantă datorită amenințării față de uh, sistemul educațional. În majoritatea țărilor cu conflicte armate, 26 de astfel de țări numărate în ultima decadă, guvernul și forțele sau grupurile uh, de opoziție au folosit instituții de uh, educație în scopuri militare, le-au folosit precum cazărmi, uh, au folosit școlile precum cazărmi, depozite de muniție și armament sau centre de detenție și chiar centre de recrutare. De asemenea, au Uh, folosit instituții de învățământ superior și chiar grădinițe în scopuri militare. Acest lucru, s-a întâmplat în Sudanul de Sud, în Siria și Republica Centrafricană. Acest lucru o pune în primejdie viața uh, studenților, elevilor și profesorilor și uh, atinge dreptul la educație. Uh, foarte adesea soldații folosesc numai o parte din școală sau din universitatea respectivă, ocupă câteva uh, clase, un etaj sau locul de joacă, iar astfel expun uh, copiii la atacuri prin simpla lor prezență. Prevenirea utilizării militare a școlilor și universităților pe timp de conflict armat este foarte importantă pentru că utilizarea militară compromite statutul civil al uh, instituțiilor de învățământ. Prezența actorilor militari uh, în școli, uh, de asemenea, um, are câteodată rolul de recrutare în rândul uh, tinerilor și de asemenea expune tinerele fete la uh, hărțuire sexuală sau chiar viol. Distrugerea sau uh, distrugerea parțială a instituțiilor de învățământ poate avea efecte de lungă durată în uh, rândul generațiilor următoare, care uh, își văd periclita dreptul la educație pentru un lung, perioade îndelungate. În uh, raportul privind obiectivele mileniului, secretarul general ONU observa că procentul de școli afectate în uh, zonele de conflict a crescut uh, de la 30% în 2010 în 36% în 2012. Accesul la educație de calitate este fundamental, este un drept fundamental, indiferent de context pe termen lung. O bună educație promovează pacea și reconstrucția pe timp de pace și ajută tinerii să uh, capete aptitudine de care au nevoie pentru a-și construi uh, viața proprie și prosperitatea comunităților. Poate cel mai important uh, însă un loc sigur de studiu, le dă tinerilor un sentiment de calm, de normalitate, cu atât mai greu de găsit pe timp de război. poziția doamnei comisarul Stanianidis la uh, recentul summit uh, de la uh, Oslo a pledat pentru alocarea de fonduri pentru protejarea școlilor și universităților împotriva utilizării militare. Salvați copiii și partenerii săi din societatea civilă Au fost încântați când guvernul norvegian a anunțat uh, că va ajuta la finalizarea, susținerea și punerea în aplicare acestor orientări. Documentul a fost uh, elaborat după ani de discuții, de discuții În concluzie, câteva lucruri în legătură cu uh, plus valoarea orientărilor. Acesta respectă legislația internațională, nu propun modificări, uh, nu subminează legislația internațională, nu sunt obligatorii din punct de vedere legal și nu aduc uh, obligații noi din punct de vedere legislativ. Ele vor doar să aducă o modificare comportamentală care să ducă la protejarea școlilor și universităților în zonele de conflict orientările sunt bazate pe ceea ce este funcționabil, funcțional în practică. Ele reflectă deja bunele practici înregistrate în uh, cazul unor școli și universități uh, uh, utilizate în zonele de conflict. Orientările sunt menite de, să fie uh, susținute și puse în aplicare de atât de state cât și de părțile nestatale implicate în conflicte armate. Uh, organizațiile guvernamentale și neguvernamentale, organizațiile internaționale trebuie să uh, promoveze o anumită conduită în cazul conflictelor armate care să ducă la reducerea utilizării școlilor și universităților. Acest lucru se reflectă și în rezoluția privind Sudanul de Sud. Ne bazăm și pe dumneavoastră să încurajați toate părțile angajate în conflict armat să respecte aceste orientări. Suntem într-un moment critic. Recenta adoptare a declarației privind uh, siguranța în școli Mai mult de 60 de state au participat la conferința de la Oslo, unde această declarație a fost uh, adoptată. 47 dintre ele au semnat declarația privind siguranța în școli, dar încurajăm și celelalte state să incorporeze în doctrinele lor în militare, în manualele de pregătire militară și în toate formele de uh, pregătire militară uh, aceste orientări. Salvați Copiii se va concentra asupra punerii în aplicare a orientărilor, dând asistență tehnică statelor pentru elaborarea de norme uh, tehnice prin, prin formarea militarilor. Suntem recunoscători pentru sprijinul acestei comisii și a Parlamentului European pentru răspândirea acestor orientări. Am dori să Rugăm statele membre care nu au semnat declarația și nu au incorporat aceste orientări să facă acest lucru și să sprijine punerea în aplicare de către autoritățile militare peste tot în lume pentru a evita militarizarea școlilor. Uniunea Europeană ar trebui să caute modalități de a sprijini inițiativele ce sunt menite să păstreze școlile ca uh, lăcașuri ale păcii. aceste orientări trebuie incorporate în mecanismul uh, de comandă și control al tuturor uh, armatelor lumii. Școlile militare trebuie să recunoască că școlile și universitățile trebuie protejate în caz de conflict uh, armat. Aceasta e o problemă globală și are nevoie de un răspuns global. Ne dorim școli mai sigure pentru ca copiii să învețe fără teamă. E, ahora los uh, colegas tienen... Le voi da acum cuvântul eh, colegilor deputați, dacă doresc să adreseze vreo întrebare experților. Domnul Panzeri. Vă mulțumesc eh, pentru prezență și eu uh, consider că această declarație privitoare la școlile singure este foarte importantă și cred că utilizarea militară a școlilor este o problemă foarte răspândită, care ar trebui să fie oprită. În cel puțin 26 de uh, țări Școlile au fost uh, folosite ca baze militare, cazarme, centre uh, de uh, depozitare de arme și așa mai departe și au fost folosite și de grupuri armate, iar această practică generează pericole continue atât pentru profesori cât și pentru studenții care se văd implicați în aceste conflicte sau care sunt obligați să își întrerupă studiile. Împărtășesc uh, recomandările făcute mai multe state membre, marea majoritate, au uh, subscris la aceste linii directoare. Cred că trebuie să se mai lucreze încă la două aspecte. Primul este acel al consolidării dreptului la educație, la formare, în cadrul relațiilor bilaterale și multilaterale între Uniunea Europeană și alte state. Folosindu-se noul planul de acțiune al Uniunii Europene cu privire la drepturile omului și ținând cont de rolul pe care îl joacă delegațiile Uniunii Europene în uh, acele state în care sunt conflicte în derulare. Nu știu dacă este întâmplător, dar cred că școala trebuie considerată din ce în ce mai mult ca loc de formare a unor persoane, dar și ca loc de formare al sferei publice. Nu putem să n-am putea să determinăm uh, Parlamentul să dea o rezoluție prin care să considere școlile ca patrimoniu al umanității. Din perspectiva ONU, acest lucru este important, pentru că așa trebuie văzute școlile, ca elemente ale patrimoniului umanității. E adevărat că problema nu se poate rezolva astfel, problema cu care ne confruntăm, însă astfel școala uh, primește un loc um, pe care îl merită uh, și se respectă dreptul um, elevului și profesorului. Aș vrea să ne spuneți care este opinia dumneavoastră în legătură cu acest subiect. Mulțumesc! Înainte de a le da cuvântul invitațiilor noștri, îi voi da cuvântul uh, domnului York Schreiger, desk officer pentru protecția școlilor. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, salutăm acest schimb de vederi și vă mulțumim pentru prezentările făcute de Uh, Norvegia și de salvați copiii. Noi considerăm că protecția școlilor și a universităților împotriva utilizării militare este crucială. Uh, noi suntem activi în această chestiune și urmărim evoluția acestor orientări generale. Am avut discuții privind orientările generale și uh, Uh, asupra acestor declarații la grupurile de lucru ale Consiliului și statele membre au subscris la aceste orientări generale și au susținut declarația. Urmăm, urmărim în continuare acest proces și, de asemenea, uh, facem publicitatea acestor orientări generale la nivelul uh, Uniunii europene. Când facem uh, formare profesională pentru membrii uh, EASO și pentru membrii uh, unității noastre, prezentăm și aceste orientări generale pentru ca lumea să se familiarizeze cu el. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și acum o să dau cuvântul invitațiilor noștri. Vă rog, domnule ministru, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru comentariile acestea. Vreau să spun câteva lucruri. Documentul nostru este foarte important și uh, avem 47 de membri ai Națiunilor Unite care ni s-au alăturat, însă trebuie să ne asigurăm că mult mai multe țări se vor alătura acestui efort comun. De asemenea, vrem să ne concentrăm pe procesul de revizuire, astfel încât să ne întâlnim în mod regulat, iar țările care susțin această declarație trebuie să se asigure că documentul nu rămâne vorbă moartă pe hârtie, ci se transformă în instrumente aplicabile în practică. Mă bucur că ați accentuat importanța educației. Guvernul meu consideră educația ca un drept al omului, dar ca un instrument pentru dezvoltarea socială economică. Până acum uh, am uh, avut un summit la OSO, Educația pentru Dezvoltare, iar statele membre au fost uh, reprezentate la nivel foarte înalt și ne-am concentrat pe câteva chestiuni importante. Una fiind educația, învățământul în situația unor crize umanitare vrem uh, ca 4% din asistența umanitară să fie uh, destinată învățământului, pentru că mulți copii petrec uh, foarte mult timp în taberele de refugiați, e nevoie de învățământ acolo, de educație, nu este o chestiune care poate să aștepte pentru mai târziu. Mm, am sporit fondurile dincolo de cei 4% menționați Cred că 3% din ajutorul umanitar norvegian uh, anul trecut s-a adresat acestui subiect și iar acum 8% este dedicată acestei chestiuni. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Sastre are cuvântul. Mulțumesc. Comentariul făcut de domnul parlamentar este extrem de oportun din punctul nostru de vedere. Planul de acțiune privind drepturile omului a fost aprobat și este un instrument excelent. Ar fi putut să includă poate și chestiuni mai concrete privind orientările generale, dar este un instrument foarte bun pentru a aplica această perspectivă. Există uh, un aspect foarte important care a fost incorporat și anume protecția copiilor. Se concentrează pe protecția copiilor. E un punct important al planului. Noi, cei care participăm la acest program, considerăm că nu poate să existe o separare clară sau că nu trebuie să existe o separare clară între uh, programele destinate învățământului, sănătății, protecției, ci din contră, mai ales când vorbim de apărarea drepturilor copiilor. Prin programele de învățământ, uh, prin școli se poate genera un spațiu de protecție. Există forme care integrează uh, sănătatea, programele de hrană, iar școlile pot să devină uh, un centru comunicar dincolo de simplu proces al învățământului. Și aici e nevoie de fonduri. Din păcate, 56% din ceea ce e necesar în lume pentru a pune în aplicare aceste programe de educație nu sunt acoperite, așa încât uh, este absolut necesar că trebuie să facem un uh, efort. Nu e vorba numai de programe de învățământ, ci e vorba și de programe de protecție a copiilor și a drepturilor copiilor. Iar propunerea, suntem total de acord, Uh, această propunere de a declara școlile ca patrimoniu al umanității este o inițiativă care sigur ține de guverne, dar evident se aliniază la activitatea noastră de zi cu zi, pentru că activitatea noastră înseamnă îmbunătățirea condițiilor, că înseamnă îmbunătățirea calității învățământului pentru a putea trăi în prezent pentru toți copiii, pentru a se bucura de toate drepturile, pentru a-și îmbunătăți viitorul și societatea din care, care îi aparțin. Mulțumesc, am și eu de făcut un comentar, spune președinta, uh, l-am comentat cu domnul ministru și anume, tot ce face tot ce se întâmplă din cauza inexistenței școlilor ca loc sigur uh, este o problemă în taberele de refugiați, de exemplu, nu există școli de niciun fel de tip. Iar copiii petrec acolo ani întregi. Cum uh, încercăm să introducem școli sigure uh, cu asemenea, în asemenea locuri unde nu există școală, unde nu există un spațiu de minimă liniște pentru ca acești copii să poată să învețe. Poate că ar trebui să intrăm cumva în această dezbatere, să o aducem că și chestiunea asta. Cum să facem ca acești copii să aibă un loc sigur în care să învețe, ca acești copii care sunt refugiați să poată învăța pe parcursul timpului, pentru că sunt refugiați pentru o lungă perioadă de timp. Cred că e o temă extrem de importantă, e o temă complementară. Dacă am reușit obiectivele pe care ni le-am propus în orientările generale, poate că nu ar fi nevoie ca acești copii să fie deplasați, ar fi mai puțin copii care ar fi în această situație. Trebuie să atragem atenția asupra numărului foarte mare de copii care trăiesc în tabere de refugiați, și, de asemenea, copiii care sunt integrați în comunități, dar nu sunt identificați și care au foarte multe probleme, nu au acces la sistemul de învățământ al țărilor în care au fost primiți. Iar țările primitoare sunt uh, victimele unor presiuni, mă gândesc la conflictul din Siria. Sunt presiuni importante exercitate acolo și trebuie să acordăm atenție acestei situații, astfel încât uh, și copiii țării gazdă, cât și alți copii, să poată să beneficieze de dreptul la educație. Mulțumesc! Thank you. Uh, Mulțumesc foarte mult! Sunt de acord cu cele spuse în totalitate. Să nu uităm că mulți copii astăzi nu petrec o scurtă perioadă de timp într-o tabără de refugiați, ci cresc într-o tabără de refugiați și acolo primesc toată educația de care e vorba de 37 de milioane de copii în lume care, ă, cărora li se neagă dreptul la educație. Sunt 59 de milioane de copii în lume care nu merg la școală. Deci dacă nu asigurăm dreptul la educație al copiilor dintr-o situație de criză, vom avea generații pierdute în multe părți ale lumii și este ceva ce nu putem accepta. Mulțumesc foarte mult, spune președinta, vă mulțumim pentru activitate, pentru inițiativă și sperăm să fim alături de dumneavoastră în diverse moduri. Ne vom gândi cum putem să fim alături de dumneavoastră. În primul rând, ar trebui să adresăm o întrebare Consiliului apropo de implicarea statelor membre, state membre care deocamdată nu s-au asociat la aceste orientări generale. Deci noi, Comisia, putem să dăm și noi urmare activității dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost aici. Je crois que c'était Madame Berger. Bueno, vamos a empezar a, a, con el siguiente punto del orden del día. Que... Începem cu următorul punct uh, al ordinii de zi, situația drepturilor omului în Cambodgia. Am avut săptămâna trecută o rezoluție a Parlamentului European, însă dinainte uh, decisesem să discutăm cu ONG-urile uh, în legătură cu situația din Cambodgia și vreau să mulțumesc uh, pentru prezență KK Labru și Gael uh, Gael Distepulcru. Uh, Cele două doamne ne vor prezenta situația din Cambodgia, având în vedere ultimul proiect de lege privind ONG-urile și drepturile și libertățile civile din Cambodgia. Îi voi da pentru început Uh, cuvântul doamnei uh, Pung. Doamna Pung are cuvântul. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc uh, foarte mult pentru că îmi oferiți astăzi ocazia de a lua cuvântul în fața dumneavoastră. Doresc să vă mulțumesc de asemenea pentru rezoluția adoptată care se referă la mare amenințare asupra um, la dreptul, dreptul de exprimare, de expresie și de adunare în Cambodgia sunteți îngrijorați uh, și aveți îngrijorări justificate. <coughs> Poate că este ultima dată când uh, ne întâlnim. Lango a fost uh, legea propusă privind asocierile și ONG-urile a fost adoptată de adunarea națională ieri, în absența partidului de opoziție. Criteriile de înregistrare conform acestei legi sunt foarte uh, vagi și um, se deschide ușa pentru a se putea lua decizii arbitrare cu privire la închiderea anumitor ONG-uri, unei ONG. Societatea civilă nu este un inamic al guvernului sau al poporului cambogian. Este un partener esențial în dialogul necesar dintre uh, organul executiv și societate și ar trebui să fie un partener vital pentru orice politică de dezvoltare socială și economică. De aceea, reducerea drastică a libertății de expresie și de asociere va fi o mișcare politică foarte dăunătoare. În plus, având în vedere Constituția uh, existență și, existentă și uh, a codului civil și penal, Lango nu este doar inutilă, ci și neconstituțională. Legea privind ONG-urile este dăunătoare, inutilă și încalcă Constituția cambogiană și um, tratatele internaționale cu privire la drepturile omului și acordul de pace de la Paris uh, semnat în octombrie 1991 împreună cu 18 state și în prezența secretarului general al Statelor Unite. Acordul internațional privind uh, drepturile politice și civile ratificat de Cambodgia în 92 și Constituția cambogiană din 93 care spune că Regatul trebuie să respecte toate tratatele internaționale privind drepturile omului, precum articolul 31 și 41 și 42 al Constituțiile. Um, Lango este inutilă precu, uh, conform codului civil, codului penal, dreptului anti, legii anticorupție și altor legi în vigoare care sunt suficiente pentru a reglementa activitatea ONG-urilor și altor asociații și pentru a permite condamnarea um, dreptul, um, actelor penale dacă ele sunt, uh, se constată că au fost comise. Acest lucru se adoptarea Lango reprezintă un uh, obstacol și un handicap în calea dezvoltării economice și sociale. Să vă dau un exemplu acestui curent uh, pernicios și dăunător. Um, toate ONG-urile domestice și naționale um, vor fi um, sunt uh, definite uh, Uh, în mod foarte vag. În această categorie foarte vagă poate, se poate încadra orice fel de organizație. Ministerul de Interne va avea uh, autoritate totală asupra aprobării sau refuzului înregistrării ONG-urilor, lucru care poate face de fapt care poate fi de fapt supusă politic organi- acest lucru poate aduce um, prejudicii um, unității naționale culturii, tradiției uh, societății cambogiene. Lango interzice orice activitate a ONG-urilor neînregistrate sau asociațiilor neînregistrate uh, se uh, aplică um, sancțiuni de câteva mii de dolari americani sau pot face obiectul uh, anchetelor penale aceste asocieri. ONG-urile și uh, asocierile internaționale nu au dreptul să facă apel în fața unui tribunal. Toate ONG-urile existente vor avea obligația foarte vagă de a menține neutralitatea politică și pe baza acestei prevederi guvernul poate permite um, retragerea autorizației uh, ONG-urilor sau asocierilor pe care le consider incomode. se încearcă o reredactare a uh, legii pentru a nu se interzice reînregistrarea unei asociații sau ONG-uri care a fost uh, care i-a fost retrasă autorizația de funcționare în Cambodgia. Dar acum câteva zile când am verificat eu legea, nu uh, se ștersese această, nu se eliminează această posibilitate din lege. Uh, există prevederi stricte care permit guvernului să auditeze activitatea și finanțele ONG-urilor și asociațiilor. În concluzie, astăzi Cambodgia este la o răscruce istorică. În urmă, aproape la 25 de ani de la acordul de pace de la de la Paris, care venea după 10 ani de, 11 ani de ocupare vietnameze și de război civil, iată că am ajuns într-un punct în care încă este vizibilă lipsa de personal calificat uh, care poate uh, face țara să progreseze. Nu ar fi consecvent să se adopte o lege care interzice uh, societății civile dreptul de a participa și a contribui. Organizațiile comunitare, ONG-urile și grupurile de cetățeni pot crește calitatea dialogului și pot ajuta la stabilirea armoniei politice a regatului. În secolul 21, când a devenit imposibil să uh, conduci o țară fără societate civilă, uh, a face un astfel de pas ar reprezenta un regres. S-ar crea noi tensiuni cu femeile, cu lucrătorii, cu funcționarii publici, cu tineretul, cu grupurile femeilor și cu uh, budiștii. S-ar crea suspiciune în comunitatea internațională și s-ar umbri intențiile reale ale conducerii cambogiene. Insist asupra faptului că de când societatea civilă și guvernul au uh, stabilit obiectivul comun de a înregistra dezvoltare durabilă, ele ar trebui să lucreze mână în mână și nu să se considere inamici în permanent conflict. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult și acum doamna Giuseppe Beaucoup, merci de me donner... Euh, Mulțumesc. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. IFDH uh, se alătură, bineînțeles, uh, analizei uh, colegei mele problematica pusă de noua lege adoptată în legătură cu dreptul de asociere și ONG-urile până problema care a fost uh, denunțată la unison de către ONG-urile locale din Cambodgia, de ONG-urile internaționale și de către experții care au analizat problema din partea ONU și din partea câtorva state membre din Uniunea Europeană. Această nouă legislație este împotriva standardelor internaționale, inclusiv a pactului privind uh, drepturile politice și civil care a fost ratificat de Cambodgia. Uniunea Europeană nu a rămas uh, nepăsătoare și lucrează la această uh, legislație de mai multă vreme, pentru că am primit proiectul din 2008 deci Uniunea Europeană a intervenit în cadrul adunării naționale. Am avut un discurs destul de uh, dur cu privire la legitimare, la rolurile uh, ONG, ONG-urilor în uh, contextul uh, angajamentelor asumate și a orientărilor uh, în politica internațională. De asemenea, Parlamentul European a adoptat săptămâna trecută o rezoluție esențială pe această temă. Acum În contextul acestor uh, demersuri uh, ale Uniunii Europene, dar uh, de vreme ce legea a fost totuși adoptată, trebuie să ne gândim la riscurile pe care ea le prezintă pentru viitor și la felul în care ea, legislația respectivă, poate să ridice noi obstacole în contextul unor probleme cruciale care rămân de rezolvat în Cambodgia și în legătură cu care Uniunea Europeană a fost uh, foarte atentă în uh, ultimii ani. E vorba, bineînțeles, de chestiunea uh, întemnițărilor arbitrare, de chestiunea bunei guvernanțe, de independența puterii judiciare, de problema acapărării terenurilor, care rămâne una fundamentală în Cambodgia. Noua lege privind drepturile de asociere poate să aducă atingere sau să aducă noi constrângeri în legătură cu lupta adusă zi de zi de către comunitățile locale afectate de politica de acaparare a terenurilor și, de asemenea, activității apărătorilor drepturilor omului. Legislația se aplică oricăror uh, grupuri constituite pentru apărarea propriilor interese și face parte dintr-un uh, ansamblu mai amplu de acte de intimidare uh, dus uh, de organizația ADOC în Cambodgia. liderii acestei organizații ad hoc sunt uh, anchetați pentru presiuni împotriva puterii judiciare și pentru defăimare pentru că au uh, condamnat, au uh, publicat uh, faptul că au fost arestați uh, doi săteni în cadrul unui conflict uh, ce viza de asemenea acapararea terenurilor. Dacă Uniunea Europeană vrea uh, să urmărească acest dosar, la Cambodgia, trebuie să uh, se adreseze uh, tuturor problemelor care apar acolo, să facă presiuni în continuare, să continue să pună întrebări și să multiplice mijloacele de intervenție în legătură cu diversele problematici. În privința acaparării de terenuri, trebuie să subliniem că problema e departe de a fi rezolvată. Anul trecut uh, s-au uh, uh, menționat încă 108 cazuri de conflicte legate de terenuri. IFDH a notat două cazuri notabile în domeniul producerii zahărului și unul în un alt caz în, cu specla de cu, cu cauciucul. Cred că le cunoașteți aceste cazuri pe care noi le-am uh, publicat. Acum uh, facem câteva recomandări pentru viitor. Este uh, crucial să păstrăm în atenție dosarul Cambodgia pe agenda Parlamentului, să nu uităm să urmărim ceea ce se va întâmpla la Națiunile Unite, de exemplu, în septembrie, la Consiliul pentru Drepturile Omului, adoptarea unei rezoluții privind Cambodgia și vă cerem să faceți astfel încât uh, la ONU să se adopte un limbaj dur uh, față de încălcările uh, dreptului de exprimare și dreptului de asociere mai ales împotriva noii legislații adoptate acolo, împotriva uh, dreptului de asociere. Avem de asemenea uh, recomandările UPR și uh, de asemenea rapoartele raportorului special ONU care are un mandat suficient de amplu pentru a monitoriza situația. De asemenea, la ONU există un raport care prevede depunerea la Comisariatul pentru Drepturile Omului, uh, problema uh, spațiului din ce în ce mai restrâns uh, pentru locuit. Atragem atenția Parlamentului European spre unui eveniment care va avea loc în decembrie la Uniunea Europeană. Serviciul de Acțiune Externă va organiza un eveniment care face legătura între ONG-uri și Uniunea Europeană exact pe această problemă a crizei de spațiu locativ. Participarea la acest gen de evenimente va permite să punem în evidență bunele practici și eșecurile și constrângerile pe care trebuie să le depășim. Și am să mă opresc aici. Dar uh, nu trebuie să uităm că trebuie să răspundem la niște întrebări uh, parlamentare fundamentale și anume de ce nu se ia poziție publică față de această lege nouă din Cambodgia și de uh, asemenea cum să aplicăm acea abordare bazată pe drepturile omului a dezvoltării Um, care de fapt este menită să uh, ajute să sprijine comunitățile cele mai vulnerabile și să asigure participarea societății civile la elaborarea și la punerea în aplicare și la evaluarea și monitorizarea acestor programe. Vă mulțumesc! Mulțumesc! O să dăm cuvântul acum uh, domnului Jean-François Cotin, șef al delegației pentru Cambodgia și apoi voi da cuvântul membrilor. Mulțumesc, doamnă președinte. M-ați luat cumva prin uh, surprindere, nu știam că trebuie să intervin. Uh, aș putea să completez însă puțin cele două prezentări în legătură cu legea privind uh, ONG-urile și uh, asociațiile, trebuie să vă mărturisesc că sunt uh, puțin dezamăgit de faptul că a trecut atât de repede, a fost adoptat atât de repede. Tot am fost dezamăgiți în ultimii ani în care a fost dezbătută și am rămas în contact strâns cu partenerii guvernamentali am fi dorit uh, să dureze ceva mai mult uh, ca să avem timp să lucrăm împreună cu dânsii pe anumite aspecte deja menționate de uh, doamna doctor Keck. Acum lucrurile rămân la nivelul de interpretare a legii, ceea ce este însă important și trebuie menționat este că ONG-urile înregistrate în Cambodgia, fie ele internaționale sau uh, locale, rămân înregistrate, deci uh, nu există riscul ca ele să fie uh, desfințate va trebui din partea noastră, în calitate de delegație a Uniunii Europene și împreună cu ceilalți parteneri europeni de la fața locului să facem o monitorizare foarte precisă, să fim foarte atenți la toate interpretările abuzive ale acestei legi. Aș putea să reacționez și în ceea ce privește ceea ce s-a spus în legătură cu aspectul funciar. În primul rând, pentru Serviciul de Acțiune Externă și pentru delegația din Cambodgia, acest aspect prezintă o prioritate, poate prima prioritate în cadrul dialogului pe subiectul drepturilor omului în Cambodgia. Intervenim la trei niveluri, la nivel uh, structural, adică facem parte dintr-un grup de dialog politic cu guvernul și partenerii pentru dezvoltare pe problema funciară, avem uh, rapoarte regulate din partea Guvernului în legătură cu punerea în aplicare a unei directive uh, adoptate în mai 2012 în legătură cu ameliorarea situației generale a problemei funciare din Cambodgia. E vorba de distribuția titlurilor de proprietate și de evaluarea uh, tuturor uh, concesiunilor funciare din partea guvernului. Deci, pe această cale structurată am avut uh, ceva progrese în ultimii ani uh, în ceea ce privește distribuirea titlurilor de proprietate și evaluarea concesiunilor economice. Unele contracte au uh, fost întrerupte și terenurile au fost redistribuite foștilor proprietari. Un al doilea element se referă la o problematică foarte specială concesiunile uh, funciare pentru cultivarea sfeclei de uh, trestie de zahăr, uh, o cultură foarte populară în Cambodgia și asupra căreia s-au făcut de asemenea progrese, deși nu atât de mari, prin crearea unui grup de lucru la nivel ministerial care să se ocupe de punerea la punct a unui sistem de compensare a familiilor și comunităților afectate de aceste concesiuni Uh, din industria zahărului. Ne aflăm într-o fază importantă pentru că acum ne-am pus de acord cu guvernul să uh, uh, putem face un audit al reclamațiilor depuse de comunități și de ONG-uri. Și un ultim punct la care vreau să mă refer este că în cadrul utilizării instrumentului european pentru democrație și drepturile omului, una dintre prioritățile majore cu privire la asistența oferită se referă la rezolvarea acestor conflicte funciare. În ceea ce privește dezvoltarea axată pe drepturile omului, trebuie să știe, stimații membri ai Parlamentului, că am elaborat împreună cu partenerii cambogieni, cu statele membre și cu Elveția, în plus, o strategie comună de cooperare pentru dezvoltare cu Cambodgia, în cadrul căreia um, sau care de fapt se Uh, bazează pe respectarea drepturilor omului și pe buna guvernanță. Acesta va fi un instrument foarte interesant pentru noi uh, în cadrul dialogului politic pe care îl susținem cu guvernul cambogian. Vă mulțumesc. Doamna Lockbiller. Thank you. Thank mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru recomandările făcute și pentru descrierea situației. Am câteva întrebări pe lângă această lege Lango adoptată ieri, există un anunț privind legi adoptate în viitor referitoare la sindicalism. Vorbitoarea și-a pierdut microfonul. Și de asemenea aceste două legi vor submina standardele democrate. Cum vedeți această situație și poate că va duce la erodarea în continuare a structurilor democratice. După cum spuneați, doamnă, este încurajator să vedem ce societate civilă vie există în Cambodgia. După cum spuneați, scopul trebuie să fie uh, ca guvernul să adopte recomandările și criticile făcute de societatea civilă pentru a dezvolta în continuare societatea cambogiană. E mai mult decât regretabil că în ciuda uh, intervențiilor uh, din partea Statelor Unite, a statelor membre, a Parlamentului nostru, majoritatea Parlamentului nu a auzit aceste semnale. referitoare la limitarea activității ONG-urilor. Am o întrebare de adresat uh, către doamna de Sepiltru. Vă referiți la o lege și uh, care ține de statul de drept uh, și care îngreunează lupta împotriva corupției în uh, World Justice Projects uh, se spune acolo uh, că Cambodia, Cambodia a ajuns pe locul 192, deci a scăzut ca poziție. După, din câte știm noi, nu există nicio asumare de responsabilitate pentru faptul că au fost împușcate lucrătoarele de la o fabrică de textile, nu e nicio anchetă, nu există niciun rezultat al anchetei privind uciderea uh, activiștilor de mediu în 2012, Tututi e numele lui și până acum nu s-a inițiat niciun dosar în justiție. Deci sunt chestiuni care țin de statul de drept și de independența puterii judecătorești. Și trebuie să avem aceste lucruri în vedere în momentul în care ne gândim la situația drepturilor omului din Cambodgia. Domnule ambasador Cota, pentru că sunteți aici și vă mulțumesc foarte mult. Cred că am aflat de la dumneavoastră la Phnom Penh că există și niște concesiuni de terenuri referitoare la concesiunile pentru uh, trestia de zahăr. Nu cumva este o companie care a fost implicată într-o asemenea uh, într-un asemenea conflict uh, sau audit E vorba de o companie din Marea Britanie și ne întrebăm dacă există un dosar în Marea Britanie inițiat în justiție. Doamna președintă, poate Parlamentul nostru ar putea, într-un fel sau altul, să întărească relațiile parlament uh, cu parlament, relațiile interparlamentare și poate că am putea în viitor să intensificăm activitatea interparlamentară cu Cambodgia. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doriți să răspundeți primul și apoi o să dau cuvântul invitatelor. Domnule ambasador, mulțumesc foarte mult! Privind întrebarea dumneavoastră referitoare la o companie din Marea Britanie implicată în aceste concesii, Uh, terenurile au fost cumpărate, uh, compania britanică a fost uh, cumpărată de o companie americană. Da, există un dosar în curs și din câte știu eu se oh, încearcă o rezolvare în afara instanței, o rezolvare, rezolvare extrajudiciară și cred că urmează și un audit independent. Vom revizui situația acestor concesiuni de terenuri și din acest punct de vedere. Mulțumesc! Doamna Galabru. Mulțumesc, doamnă, pentru întrebările puse referitoare la legile adoptate sau legea care urmează să fie adoptată după legea Lango. Guvernul ieri a adoptat deja la adunarea națională o lege fără prezența opoziției. În adunarea națională cambogiană există două partide uh, principale, partidul uh, aflat la conducere și partidul de opoziție, Senapi. Partidul Senapi a boicotat uh, reuniunea de ieri și legea a fost adoptată de un singur partid politic. E adevărat ce spuneți dumneavoastră, se redactează acum și alte legi, trei legi, legea sindicatelor, care este de asemenea foarte restrictivă privind uh, întemeierea de sindicate. Până acum sindicatele puteau fi uh, create fără o permisie, uh, fără o autorizație din partea Ministerului Muncii. Dar dacă se va adopta legea, atunci sindicatul trebuie să ceară și o autorizație de la Ministerul Muncii trebuie să aibă 20% din membrii pentru a putea avea o filială locală și pentru a înființa o federație sindicală trebuie să aibă 15 sindicate locale pentru a putea înființa o federație și pentru o confederație e nevoie de 10 federații. Deci sunt foarte multe restricții privind sindicatele. De asemenea, și-au pierdut independența pentru că dacă guvernul le va forța să plătească o taxă, acum uh, trebuie, își pot stabili uh, propria contribuție uh, în uh, conformitate cu salariul toate aceste activități, toate aceste uh, inițiative legislative sunt foarte proaste. Spuneați uh, că a fost uh, ucis activistul de mediu fără niciun fel de anchetă. Din 1994 până în 2012, deci din 94 până în 2012, 12 jurnaliști au fost uciși uh, în timpul zilei în stil mafiot și nici unii dintre făptași nu au fost aduși în fața justiției și de asemenea un sindicalist foarte cunoscut a fost uh, ucis în timpul zilei. Deci statul de drept în Cambodgia se confruntă cu foarte multe probleme și revenind la legi, vorbim și de legea spațiului cibernetic, legea telecomunicațiilor și legea agriculturii. Uh, dacă această din urmă lege va fi uh, adoptată, va legitima toate concesiile de teren care s-au făcut până acum. Și cred că în Cambodgia ne confruntăm cu această problemă. Vorbeați de asemenea despre faptul că uh, a fost ucis uh, au fost uciși lucrători uh, începând din ianuarie 2014. Uh, lucrătoarele respective demonstrau în fața fabricii solicitând salarii mai mari. Uh, câștigă 177 dolari, este un salariu minimisim cu care e foarte greu ca o persoană să trăiască la Phnom mai ales acum din cauza inflației. Deci au cerut un salariu minim și au solicitat și condiții de lucru mai decente. Și apoi uh, poliția militară a tras asupra lor la începutul lunii ianuarie. Au fost ucise cinci lucrătoare, una este dispărută și 40 au fost rănite grav. Uh, știm pentru că ne-am ocupat de ele. Au fost arestate 23 de persoane. Fără niciun fel de mandat de arestare, au fost uh, ținute într-un loc care este foarte departe de familii, este la granița cu Vietnamul, unde există o închisoare uh, numită CC3 și sunt ținute acolo. E foarte greu pentru familii să meargă acolo să le viziteze. Asta este situația din Cambodgia. Impunitatea este dominantă, iar uh, statul de drept ne preocupă foarte mult. Mulțumesc uh, înainte de a-i da cuvântul doamnei de Sepilcru, se ceruse cuvântul domnul Panțeri. Vă rog, aveți cuvântul. Da. Mulțumesc foarte mult. Uh, am de făcut o observație foarte succintă. Ni se spune că poate nu veți mai fi aici data viitoare ca să faceți o declarație, ceea ce arată că uh, nu vedem situația obiectiv și democratic. Totuși, primul ministru a sărbătorit 30 de ani uh, de când este la putere, ceea ce îmi trezește o anumită um, temere, nu? Să stai la putere 30 de ani e cam problematic. Dar din câte am auzit eu și din câte știm uh, din informațiile mele, în Cambodgia uh, ne confruntăm cu mentalitatea violenței și cu mentalitatea impunității. Sigur că problematica din Cambodgia nu este simplă și adoptarea unei rezoluții e necesară, dar opinia publică europeană are încă în imagine uh, pe Cmerii Roșii și toată lumea crede că după Cmerii Roșii nu poate fi ceva mai rău. Dar, uh, dar am depus o întrebare. În primul rând, după părerea mea, nu trebuie să așteptăm vreo interpretare uh, diferită de a noastră. Dacă ne confruntăm cu o situație care e caracterizată de violență, de impunitate și de constrângere ale spațiului democratic, de legi care vizează restrângerea marjei de manevră a ONG-urilor și a societății civile, care nu vor mai putea să-și exprime opiniile, atunci cred că, pe bună dreptate, trebuie să avem niște inițiative și anume să vă susținem. Și în întrebare, sigur că suntem aici, uh, vedem că există o mișcare de opoziție în Cambodgia, dar se evoluează către sistemul partidului unic, așa mi se pare mie. Ceea ce mi se pare extrem de grav, mai ales dacă ne gândim în ce privește respectarea drepturilor omului și respectarea drepturilor. Doamna Duisepulcur poate răspunde sau nu? Da, poate răspunde. Juste manqué la deuxième question. <laughs> N-am fost atentă la a doua întrebare. Eh, de, de monsieur Panzeri. Cea domnului Panzeri. Da. Voi răspunde în legătură cu necesitatea de, eh, cu faptul că nu este nevoie să se aștepte interpretarea statului respectiv. În eh, legislația națională contravine legilor internaționale pentru că termenii sunt foarte vagi. În trecut s-au folosit de asemenea termeni vagi pentru a, per, pentru a permite arestarea arbitrară a persoanelor. trebuie să se știe clar ce se poate criminaliza. Legile nu respectă criteriile de necesitate și de proporționalitate pentru că existau deja legi care acopereau uh, nevoile și este disproporționată pentru că amenziile sunt foarte dure și sancțiunile cele de sunt prea dure vis-a-vis -vis de ofensele care se comit. Pentru noi, problema statului de drept este una de importanță fundamentală. Libertatea de asociere și de expresie, um, ca și statul de drept, reprezintă criteriile prealabile necesare pentru uh, ca economia să poată dezvolta. În legătură cu intervenția domnului Coton, aș dori să fac trei uh, observații. În legătură cu procesul uh, început și cu moratoriul din 2012, chestiunea transparenței uh, concesiunilor economice acordate înainte de moratoriu încă nu s-a rezolvat. Aceste concesiuni pot fi vândute sau cumpărate de întreprinderi europene, lucru care cred că uh, Uh, trebuie să fie cunoscută în Uniunea Europeană. În ceea ce privește litigiul privind zahărul, rămân mai multe chestiuni în suspensie, pentru că, după cum uh, ați spus, uh, acum vor fi analizate fabricile, însă nu se știe uh, cum uh, vor fi analizate uh, plângerile, însă nu se știe ce fel de compensații se vor uh, oferi. Concesiunile au fost acordate în mod ilegal, deci e posibil ca populația să-și recapete pământurile, pur și simplu. În al treilea rând, care este rolul societății civile în acest proces? Și cum trebuie analizat cum uh, noua lege afectează negativ uh, întregul uh, dosar. M-ați întrebat dacă în Cambodgia, în general, există un singur partid și ce părere am despre acest lucru. În adunarea națională, de fapt, există două partide politice, există o opoziție. Totuși, toate legile care sunt adoptate sunt adoptate cu doar 50% um, plus 1, deci vocea opoziției nu contează. Lango a fost votată ieri de deci cei 68 uh, de membri ai uh, partidului uh, de la conducere, cei 55 de membri ai opoziției au boicotat, nu s-au prezentat. Dar așa se adoptă legi, s-au mai adoptat trei legi uh, care controlează uh, sectorul judiciar, tot fără prezența opoziției. Cele trei legi uh, dovedeau că, de fapt, executivul, guvernul controlează sectorul judecătoresc. Nu există separare a puterilor în Cambodgia așa cum este prevăzut de uh, Constituție, executiv, legislativ și judiciar, totul, uh, ju sunt controlate, toate sunt controlate de partidul de la putere. De asemenea și mijloacele uh, de informare în masă, um, în special televiziunea, este controlată de partidul de la putere. Toate canalele de televiziune sunt uh, aservite. Și uh, nu se pune problema să se acorde uh, licență unei, unei televiziuni independente pentru că opoziția nu poate aduna cele 3 milioane necesare pentru a înființa acest post nou de televiziune. Deci e greu să vorbim despre multi pluripartidism uh, în uh, Cambodgia. Sunt uh, două partide la putere, dar multe, vot, multe legi sunt adoptate cu voturile unui singur partid politic. Doar uh, pentru amendarea Constituției e nevoie de două treimi, însă, în re, însă votul de încredere pentru stabilirea unui guvern uh, este tot de 50% plus 1. Deci partidul la putere poate să-și organizeze singur alegerile. Eh, legea privind sindicatele, privind eh, infracționalitatea pe internet, legea privind agricultura, toate aceste legi pot fi votate, sunt supuse riscului de a fi votate doar de partidul la putere. În ceea ce privește legea funciară, sunt de acord cu Gael, problema este gravă, pentru că acum 63% din eh, terenul cultivabil a fost uh, dat în concesiune economică părții private. Uh, cam 700 de mii de cambogieni au fost alungați de pe pământurile lor. Există situri de relocare, dar trebuie să vedeți cum arată, nici măcar electricitate nu au, nu există apă potabilă, nici școli um, la care să studieze copiii, nici uh, adăposturi, nimic, nu există nici locuri de muncă. E pur și simplu un teren viran uh, în care sunt relocate aceste persoane. Sunt, devin brusc refugiate în propria lor țară. Uh, lucru pentru care multe persoane părăsesc țara pentru a-și căuta de lucru în altă parte. Sute de milioane de persoane uh, s-au plecat în uh, Thailanda, Malaezia și Corea de Sud. Foarte mulți cambogeni. În anumite state putem găsi doar persoane foarte tinere sau foarte în vârstă. Cei de vârstă medie au plecat în sănătate pentru a-și găsi de lucru. Este o situație foarte tristă. Doriți să adăugați ceva? Dacă nu, vreau să vă mulțumesc uh, amândurora pentru prezentări și pentru intervenții. În continuare ne vom ocupa de țara dumneavoastră care ne interesează foarte mult și la care ținem foarte mult. Mulțumesc tuturor! Bueno, vamos a ir rápidamente a las preguntas de los colegas. Eh... Acum eh, vom trece la întrebările din partea colegilor. Señor Panzeri, su pregunta. Domnul Panzeri, întrebarea? La tua, la tua questione, pregunta, come si dice? La tua questione. La, tue, la tua questione, cum se zice în italiană? Poți să ne citești dacă dorești. Can you Well, it's a question on, on, on... O întrebare referitoare la Tibet. O citesc eu dacă vrei. Domnul George Antoniu este aici și îți poate răspunde întrebarea domnului Panțeri în legătură cu Tibetul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Tibetanii, mulți dintre ei tineri, încă se autosacrifică. Din 2009 uh, 1041 de tibetani s-au sacrificat în Tibet și în uh, China și mulți dintre aceștia au uh, murit ca urmare a uh, acestei practici. Acest practic a dus la încarcerare sau la sancțiuni asupra întregii comunități. Lucru drept pentru care comunitatea internațională a început să exprime și îngrijorarea cu privire la respectarea drepturilor omului în Tibet, printre care Consiliul Drepturilor Omului al ONU și Adunarea Generală. Deși respectă integritatea teritorială a Chinei, s-a cerut rezolvarea problemelor legate de poporul tibetan și respectarea drepturilor sociale și culturale acestora. Trebuie respectate drepturile tibetanilor de a se asocia pacific și de a face demonstrații pașnice. Autoritățile chineze trebuie să permită acces liber diplomaților și jurnaliștilor către zonele autonome din uh, Tibet. Încă din 2010 nu s-a discutat cu trimicii lui, lui Dalai Lama. Noi încurajăm să se restabilească stabi, mm, relațiile cu trimișii uh, lui Dalai Lama. în mai și în iunie, la dialogul strategic și la summitul UE-China, am amintit aceste chestiuni. Acum două zile s-a reamintit uh, problema drepturilor tibetanilor. Așteptăm uh, cu mult interes următorul summit UE-China în noiembrie, unde dorim să aducem încă o dată pe tapet aceste chestiuni. Sì, sí, grazie. Capisco la risposta, ma mi pare... Mulțumesc, înțeleg uh, răspunsul, dar cred că nu este la nivelul uh, situației. Mi-ar plăcea să-i facem un cadou frumos lui Dalai Lama, care tocmai a împlinit 80 de ani și acest cadou să fie că prezentăm această chestiune cât se poate de ferm în fața autorităților chineze, pentru că uh, am impresia că, deși ne gândim foarte mult la acest subiect, atunci când ne așezăm uh, la masă cu această țară enormă, nu uh, ne explicăm, exprimăm uh, hotărârea cu suficientă tărie, fermitate. Faptul că așteptăm următorul dialog cu autoritățile chineze pe tema drepturilor omului, mi se pare uh, Uh, destul de puizantă. Mă plictisește deja, spune doamna președinte. După cum am spus, aceste chestiuni se discută la cel mai înalt nivel uh, când se poartă discuții bilaterale cu China. Au fost aduse în discuție la dialogul strategic și la summitul UE-China nu doar în termeni generali, ci cu cazuri specifice, cu exemple concrete, cu nume. Cu cât este mai înalt nivelul discuțiilor, cu atât uh, ne răspund cu mai multă încredere, pentru că China are viziunea chineză asupra drepturilor omului. Ei consideră că în ultimii ani s-au făcut îmbunătățiri, s-au făcut progrese, ei au propria lor cale pentru dezvoltare și așa cred ei că stau lucrurile. Nu evadează, nu, nu evită întrebările, răspund la ele la nivel cel mai înalt, dar așa răspund. Nu folosim doar argumente de principiu când uh, aducem în discuție aceste probleme, venim și cu argumente economice. Însă răspunsul este întotdeauna același. Gracias. Eh, la señora Lockbiller tiene una pregunta sobre... Doamna Lockbiller are o întrebare legătură cu Emiratele Arabe Unite. Întrebarea mea se leagă, cu, se leagă de um, încălcarea dreptului de asociere din 2011. Parlamentul a adoptat o rezoluție în 2012, um, apoi în 2013 uh, S-a făcut un proces de masă al 94 uh, de activiști în Emiratele Arabe Unite. Din 94, 59 au fost condamnați și condamnați la închisoare de până la 15 ani pentru exprimarea pacifică a unei opinii. Anul viitor, în 2014, cinci raportori speciali ai ONU au se ocupat de acest subiect și au uh, făcut o campanie de sensibilizare. Apoi, grupul uh, de lucru privind detenția arbitrară a făcut apel la eliberarea uh, persoanelor din acelea care au fost care au făcut obiectul procesului, celor 94 de persoane. Aș vrea să știu dacă statele membre au făcut uh, ceva pentru a evalua procesul de masă al acestor 98 de persoane și cum au fost comunicate concluziile autorităților din Emiratele Arabe Unite și uh, publicului. Aș vrea să știu dacă Uniunea Europeană a făcut uh, apel să se elibereze cei 69 de, cele 69 de persoane care au fost condamnate și dacă uh, Uniunea Europeană s-a gândit uh, la mm, să facă un comunicat cerând uh, eliberarea prizonierilor de conștiință. Dacă statele membre și Uniunea Europeană au cerut să îi viziteze pe cei 69 de deținuți, dacă această vizită a fost uh, aprobată și care au fost concluziile și dacă urmează acțiuni ca după aceste vizite. Și încă o întrebare de natură generală, pentru că Uniunea Europeană este al 14-lea partener comercial al Emiratelor Arabe Unite. Cum își folosește Uniunea Europeană influența economică puternică pentru a încerca să îmbunătățească în general situația drepturilor omului în această țară? Mulțumesc. Cred că domnul Slobec vă va răspunde. Bună ziua! În general ne bucurăm să răspundem la întrebări legate de drepturile omului, în special la cele legate de situația din Emiratele Arabe Unite. După adoptarea parlament, rezoluției Parlamentului 2012, Emiratele au avut o reacție furioasă care a condamnat modul în care a fost adoptată această rezoluție parțial bazat pe această rezoluție și parțial uh, bazat pe evoluție de la Geneva, în special ținând cont de renunțarea la viza Schengen, UE a, um, Emiratele Arabe Unite au um, fost de acord să înființeze un grup de lucru pentru drepturile omului. Pentru a vă răspunde acum la întrebări în termeni mai concreți, în ceea ce privește procesul de masă. Uniunea Europeană a cerut uh, observarea procesului, dar nu a primit autorizația. Problema celor 69 de deținuți a fost adusă um, în discuție cu autoritățile în mod consecvent și repetat. Acum nu am considerat că este necesar uh, să facem un apel public la eliberarea lor, dar ne-am bazat pe presiuni diplomatice tacite. Uniunea Europeană nu uh, are, nu obișnuiește să, să viziteze închisori în Emiratele Arabe Unite, însă am făcut-o odată, am uh, cerut să vizităm o închisoare în luna mar, mai, ni s-a permis, însă au ales Emiratele Arabe Unite închisoarea pe care am vizitat-o, nu a fost cea la care s a făcut 69 de persoane. Este posibil ca pe viitor, uh, dacă vom avea o nouă vizită în Emirate, să vizităm o altă închisoare. Sperăm să primim și atunci permisiunea. Uniunea Europeană nu cunoaște să se fi făcut vizite din partea statelor membre la închisori. Nu am aceste informații. Dacă se vor lua măsuri, în continuare vom uh, continua comunicarea prin uh, canalele diplomatice, în special prin grupul de lucru pentru drepturile omului, pentru a promova libertatea de exprimare și dreptul la un uh, proces corect Vom cere și raportărilor uh, ONU să participe pentru că ei au permisiunea să o facă și autoritățile Emiratelor Arabe Unite vor colabora cu acești raportori. Ultima întrebare referitoare la influența economică a Uniunii Europene. Am uh, stabilit doar în 2013 uh, o delegație europeană în Abu Dhabi. Această delegație prezentanță încearcă să coordoneze, să consolideze poziția statelor membre UE um, în privința drepturilor omului, cum continua să insistăm asupra respectării drepturilor omului. SEAE are la dispoziție mai multe instrumente diplomatice, însă nu trebuie să uităm că statele membre au mai multă influență și că trebuie să se facă apel la statele membre pentru ca acestea să-și folosească influența pe lângă Emiratele Arabe Unite. Renunțarea la vize a avut efecte pozitive asupra situației drepturilor omului în Emirate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Henkel nu este. Temesmaker <coughs> poate să adreseze întrebarea domnului uh, colegului nostru în legătură cu Lohingas. Rohingyas, musulmanilor Rohingya. Nu vom asculta întrebarea, dar doamna Esther Nemes ne va răspunde. Aveți cuvântul. Mulțumim Parlamentul European pentru că se arată în continuare interesat în situația drepturilor omului uh, în Myanmar, în special legat de populația Rohingya. Această chestiune ne preocupă la nivel european uh, și a făcut uh, obiectul dialogului cu Myanmar. În 2014, Consiliul a adoptat un set de concluzii pentru vi privitoare la viitoarele alegeri din uh, Myanmar, Birmania. Am făcut apel uh, la alegeri democratice și inclusive care să permite uh, votul tuturor persoanelor, inclusiv a minorităților, ca acestea să poată vota liber. Aceleași concluzii ale Consiliului subliniază că problema cetățeniei Rohingya, dacă este rezolvată, se pot, pot duce la rezolvarea situației imigrației în uh, zonă și, de asemenea, poate îmbunătăți situația cu traficul uh, de persoane. Între 14-18 iunie 2015, reprezentantul special al UE pentru drepturile omului, Stavros Lambrinidis, a atras atenția asupra situației populației Rohingya, alături de omologii săi, printre care Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Migrației și Populației, și uh, ministrul uh, statului Rahan, președintele statului Rahan. Alături de omologizării, încer... Uh, domnul Lambrini s-a încercat să găsește o soluție pentru, acei, pentru cetățenii acestei țări. Cetățenii care au trăit acolo viață trebuie să aibă dreptul la dreptul oricărui alt cetățean să bucure de lor civice. Drepturile minorităților, inclusiv uh, minorităților Rohingya, au uh, fost pe agenda dialogului din 18 iunie 2015 de la Nepido. În continuare, Uniunea Europeană continuă să depună rezoluții cu privire la drepturile omului în Myanmar, atât în adunarea generală a ONU, cât și la Consiliul Drepturilor Omului din martie anul curent, și pe textul, în textul ambelor rezoluții apare problema Rohingya. Asistența pentru dezvoltarea statului Rahan este extinsă permanent și acum uh, se încearcă consolidarea uh, regiunii Rakan. Se încearcă um, asigurarea nediscriminării și respectării religiei fiecăruia. Asistența pentru satul Rahan se ridică la 35 de milioane de euro. În afară de această asistență acordată Rohingya, Uniunea Europeană asigură viitor american, a, asigură fonduri pentru uh, refugiații Rohingya din Bangladesh și păstrează o strânsă legătură cu autoritățile tailandeze cu care s-a consolidat dialogul pe tema minorității Rohingya. Rohingya. Autoritățile tailandeze s-au angajat să abordeze problema și să um, destructureze rețelele de contrabandiști. Alta reprezentantă Mogherini a adresat o scrisoare viceministrului tailandez la sfârșitul lui mai în legătură cu situația Rohingya și cu alte subiecte. Comisia a alocat recent 300.000 uh, de euro pentru susținerea persoanelor, cetățenilor Rohingya care locuiesc pe apă, populații maritime din Indonezia. În, de asemenea, în Singapore, 29-30 mai 2015, s-a discutat despre condițiile de viață și despre a acestei populații. De asemenea, a subliniat nevoia de a combate traficul de carne vie în aceste zone. Cooperarea cu partenerii internaționali în vederea găsirii unei soluții este de asemenea importantă. Trebuie să nu uităm uh, faptul că trebuie să asigurăm uh, securitatea și oprind traficul uh, de carne vie și crimă organizată transnațională. Thank you very much something to add? now? Uh, eh, niet echt, behalve uh, hartelijk dank voor het antwoord. Ik heb de belangrijkste zaken genoten. Nu, pur și simplu vreau să mulțumesc eh, reprezentantei Consiliului pentru răspunsul său. Am luat notă și îl voi comunica colegului. Mulțumesc. Mulțumesc și acum ultima întrebare. Domnul Ostrevicius. Da, e foarte clar. Domnul Ostrevicius eh, nu mai pun întrebarea, răspunde domnul Brian. Mulțumesc. Eh, Uniunea Europeană pune problema eh, torturii și a drepturilor omului în dialogul cu Asia Centrală. În ultimii ani am avut o agendă dedicată torturii în fiecare dialog cu țările din această zonă, cu Turkmenistan, Turkmenistan, uh, Kyrgyzstan, uh, Kazakhstan și Uzbekistan în uh, noiembrie trecut. De asemenea, punem problema uh, uh, aruncării în închisoare a activiștilor pentru drepturile omului, a jurnaliștilor independenți și așa mai departe. Am făcut uh, recomandări concrete guvernelor din regiune în raport cu prevenirea torturii, aceste recomandări sigur diferă în funcție de situație din fiecare țară. În unele cazuri, guvernele au făcut pași semnificativ către implementarea acestor recomandări. Le sprijinim și le încurajăm, dar în alte părți ale regiunii uh, progresele au fost mai uh, mărunte. Încurajăm de asemenea guvernele partenere să pună în aplicare o serie de reforme legislative care să ducă la o reducere a cazurilor de tortură, la numărului cazurilor de tortură. Pașii pe care îi recomandăm includ uh, adoptarea de reforme legislative ca să ne asigurăm că utilizarea torturii mm, nu este recomandată în niciun fel de cazuri uh, penale ratificarea mm, protocolului privind Convenția împotriva torturii, stabilirea, uh, adică înființarea unor mecanisme naționale de monitorizare uh, pentru prevenirea torturii, uh, introducerea în formarea ofițerilor de poliție și a, și a autorităților judiciare a lecțiilor privind prevenirea torturii, pași pentru a asigura accesul la avocați pentru deținuți în diverse etape ale detenției, instalarea de mm, sisteme de supraveghere în celule și punerea în aplicare a mm, protocolului de la Istanbul în ceea ce privește asistența medicală. De asemenea, punem accent pe uh, impunitate, facem recomandări în acest sens și este uh, foarte important ca mm, sesizările cazurilor de tortură să fie investigate. Uh, acest și uh, anchetele penale sunt vitale pentru uh, a asigura respectarea legii. Am văzut uh, câteva cazuri, câteva anchete în regiune, salutăm această inițiativă, dar, uh, repet, uh, progresele sunt inegale. În unele cazuri nu se face suficient. Ă, sigur că avem ă, programe de prevenire a torturii pe care le desfășurăm în regiune. Avem un program de trei ani cu Fundația Helsinki pentru drepturile omului cu un buget de un milion de euro care se referă la acțiuni pentru prevenirea torturii în Kazakhstan și Tajikistan. Acest program a început în 2013. Mai avem un proiect de, trei ani privind uh, uh, eliminarea violenței împotriva copiilor Uh, în uh, Kazakhstan, Kirghizstan și Tajikistan încă un program uh, de un milion de euro. Mai avem un seminar organizat în Kirghizstan în octombrie trecut și axat pe prevenirea torturii, la care au participat membrii ai organizațiilor non-guvernamentare, ai puterii judiciare, ai uh, Ministerelor de Interne, Ministerului de Justiție și așa mai departe. Mai avem câteva proiecte pentru uh, prevenirea torturii în zonă și un proiect de uh, construirea capacităților. Deci, câteva exemple, doar continuăm pe aceeași linie, menținem dialogul și sperăm să vedem mai multe progrese înregistrate de autoritățile din regiune. Mulțumim, domnul Ostrevicius. Mulțumesc, mulțumesc pentru aceste informații. Cred că această problemă rămâne pe orice agenda a oricărui uh, înalt uh, oficial european care vizitează regiunea, dar aș vrea să vă rog să transmiteți această informație delegației europene sau delegațiilor europene din aceste uh, țări centrasiatice ca uh, problema, problematica să rămână și pe agenda delegațiilor uh, europene. Cred că le puteți și furniza informații cu privire la ceea ce se întâmplă, pentru că știm că situația rămâne foarte nesatisfăcătoare um, și um, sofisticarea metodelor de tortură aplicate de autorități uh, tortura în condiții de detenție, mai ales împotriva deținuților politici și probabil că și împotriva altor uh, condamnați, este absolut inacceptabilă uh, în zilele noastre. Mulțumesc, uh, mulțumesc foarte mult. La reunion. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Vă urez o vară fericită. Președintele mulțumește și interpreților vacanță plăcută. Următoarea reuniune pe 22 septembrie la Bruxelles.